Dear friends, dear friends, we will start. Dragi prieteni, vom începe conferința noastră. Bun venit uh, tuturor! Aș dori să amintesc uh, participanților că există interpretare în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Puteți selecționa canalul corect pentru fiecare limbă. Welcome to the European Parliament. Bun venit la Parlamentul European. Sper că vom um, avea o conferință de succes cu participarea parlamentelor naționale de asemenea. Aș dori să dau cuvântul vicepreședintelui Parlamentului European, Dimitros Papadimoulis, pentru un cuvânt introductiv. Mulțumesc. În calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil pentru egalitatea de gen, mă bucur să văd uh, mult, atât de multă lume astăzi reunită aici pentru a discuta acest subiect atât de important. În Uniunea Europeană avem tendința să credem că, sistemele, că sistemul de educație este egalitar, în întreaga lume, fetele în principiu au mai degrabă um, acces la educație decât băieții și în plus fetele par să aibă rezultate mai bune uh, la școală și de, um, de multe ori sunt în majoritate și în ceea ce privește absolvirea școlilor, uh, școlilor superioare. Însă sunt de acord cu Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen că s-ar putea să fi ignorat prea mult uh, chestiunile ce rămân, uh, problemele care rămân în domeniul educației. Iar provocările în uh, statele din afara Uniunii Europene sunt diferite. În țările europene, în toate țările europene, Uh, pe bună dreptate se încearcă abordarea disparităților între buna uh, performanța uh, fetelor la școală, inclusiv la, în matem la matematică și în științe, și uh, alegeri, uh, pos, posibilitățile de alegere în domeniul carierei. În continuare avem mai mulți uh, absolvenți în matematică, științe și tehnologie Uh, bărbați decât uh, femei, sectoare care de altfel sunt uh, legate de locuri de muncă mai bune și de salarii mai bune. Această problemă, bineînțeles, poate nu, nu, nu poate fi rezolvată astăzi, dar eu sunt optimist și cred că în curând vom putea să o rezolvăm. Încă o dată, cred că este important să îi ascultăm pe experții prezenți pentru a vedea cum societatea, inclusiv profesorii, influențează alegerile fetelor și femeilor. De asemenea, aștept cu nerăbdare să ascult experiențele din partea statelor membre, dar și din partea statelor uh, candidate. Și sper că la finalul acestei dimineți ne vom simți mai implicați și mai angajați în abordarea provocărilor ce rămân Uh, pentru uh, fete și femei și pentru educația acestora. Aștept cu nerăbdare să ascult concluziile acestei conferințe. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Muchas gracias, eh, vicepresidente Papadimoulis. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte Papadimoulis. De asemenea, în numele pre președintei Comisiei pentru Educație și Cultură, care ni se va alătura ulterior pentru a continua dezbaterea, aș dori de asemenea să urez bun sosit tuturor participanților în această sală. Astăzi avem în sală 62 de parlamentari, mai ales doamne, din 18 state membre, la care se adaugă și Norvegia și alte șase țări candidate. Înainte de a da cuvântul doamnei comisar Iurova, care se află așezat aici lângă noi, pentru a deschide aceste dezbateri, am uh, plăcerea să vă prezint o fetiță foarte curajoasă, care poate reprezintă exemplul cel mai bun pentru a explica cât de importantă este educația fetițelor și a fetelor față de egalitatea de gen. Cât de important este sistemul de învățământ în Uniunea Europeană în acest sens? Anul trecut ea a primit premiul european uh, ca și fetiță digitală a anului și cred că va fi în măsură să ne comunice elemente importante. Așa că te rog, ai cuvântul. Hello, allemaal. Ik ben Manon van Orenbeke en ik ben 11 jaar. En in oktober heb ik een prijs gewonnen voor... Mulțumesc! Vreau să vă spun că în luna octombrie am uh, primit acest premiu, Fetița Digitală a Anului, tocmai pentru a mă angaja în acest domeniu, pentru a lăuda angajamentul meu în acest domeniu și anume cât de implicate sunt fetele în domeniul tehnologic. Anul acesta eu mi-am început primul an în învățământul secundar și a fost pentru mine un pas înainte foarte important, pentru că vin dintr-o școală în care aveam întotdeauna la dispoziție tehnologie, calculatoare și a fost un pas înainte să reușesc să trec în învățământul secundar. Mesajul pe care vreau să vi-l transmit astăzi este faptul că tinerii, copiii de astăzi reprezintă viitorul, iar tehnologia de asemenea este un element al viitorului. Pentru că tehnologia în momentul de față este peste tot, în uh, telefoane, în mașini, în uh, locuințe. De aceea este foarte important ca acum, în învățământul secundar, să avem uh, mai multe cursuri focalizate pe tehnologie, în așa fel încât să fim încurajați să avem o gândire creativă, iar tehnologia ne poate ajuta în acest sens. Avem nevoie de tehnologie în învățământul secundar. avem un loc în care ne putem întâlni noi, toți tinerii, și putem învăța programarea informatică. Și am participat la un astfel de grup și am învățat să programez și mi s-a părut ceva absolut extraordinar. Am fost foarte fascinată și am fost foarte încântată să pot să uh, fac acest lucru, să programez. Și mi se pare foarte interesant să fiu acum în măsură să programez roboți și uh, Um, tehnologie. Uitați, puteți vedea pe fotografii ceea ce am reușit să fac. E primul robot pe care eu l-am construit. Am făcut acest lucru când aveam vârsta de 8 ani. Și acest lucru a permis, de fapt, un adevărat entuziasm față de tehnologie. Acum sunt uh, înconjurată de tehnologie acasă, sunt și, uh, de altfel, și uh, antrenor de tehnologii pentru anumiți tineri, învăț cum să programeze, cum să încodeze date și fac acest lucru cu alți copii. Apoi am avut ocazia să particip și la uh, un program de formare pentru oameni care lucrează în întreprindere și le-am explicat cum se poate face acest lucru. Și într-o, într-o singură zi au reușit să învețe și erau foarte încântați să facă acest lucru și să fi învățat acest lucru până la sfârșitul zilei. În luna iunie, de asemenea, am uh, întâlnit-o pe doamna Nelly Cruz din partea Comisiei Europene și dânsa a avut ideea să să uh, facă în așa fel încât anumiți fluturași tehnologici, gen roboței, să zboare. Și credea că inițial nu o să reușim, dar până la urmă am reușit, pentru că ne-am implicat foarte mult și am găsit soluția. Și a reușit până la finalul zilei să facă acest lucru. Și a fost foarte interesant, a fost foarte frumos Uh, a fost foarte încântată să reușească să facă acest lucru. Iar în încheiere aș dori să mai lansez un apel către dumneavoastră, dumneavoastră care lucrați în uh, Parlamentul European, pentru că eu sunt de părere că tehnologia este absolut necesară. Ai nevoie de cursuri în acest sens și aceste cursuri trebuie să fie organizate deja în învățământul secundar. Vreau să vă mulțumesc pentru atenția acordată. Și dacă doriți, puteți să consultați și blogul meu, unde puteți obține mai multe informații. manon future. european for mulțumim uh, manon îți uh, urăm un uh, viitor strălucit. Acum îi dau cuvântul doamnei comisar Vera Iurova. Mulțumesc, stimați membri ai Parlamentului, ai, stimați membri ai Parlamentelor Naționale. Înainte de a începe, dați-mi voie să Uh, îmi exprim bucuria față de cele pe care tocmai le-am auzit. O ascultam pe Manon și uh, pot să vă spun că uh, m-am gândit și la mine și pot să vă spun că nu mi-amintesc când a fost ultima dată când am văzut un copil. Întotdeauna sunt înconjurată de adulți nu este bine pentru un uh, politician să fie întotdeauna înconjurat de oameni serioși, adulți, în calitate, bineînțeles, de persoană serioasă și adultă. Este un uh, moment uh, plăcut când vedem că fetele, tinerii, um, um, își văd viitorul în domeniul tehnologiei. Pentru că Lumea tehnologiei cu siguranță ne va ajuta să îmbunătățim standardele de viață în Europa și va fi, vom avea nevoie de tot acest domeniu. Doamnelor și domnilor, înaintea uh, Zilei Internaționale a Femeii, mă bucur să pot fi alături de dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație. Europa a făcut progrese remarcabile în ceea ce privește egalitatea între bărbați și femei. Ne-am combinat resursele și instrumentele, și anume instrumente politice, juridice, financiare, pentru a uh, aduce schimbarea. schimbarea uh, situația juridică s-a schimbat în mod uh, pozitiv și datorită legislației europene. Femeile nu mai pot fi discriminate pe bază de gen în domeniul ocupării, so- securității sociale, accesului la bunuri și servicii. Asta este legislația acum, dar bineînțeles este sarcina noastră a tuturor să punem în aplicare această legislație. În Europa am încurajat femeile să lucreze, ceea ce contribuie la independența lor financiară și la incluziunea lor socială am încercat să obținem un echilibru între viața uh, profesională și cea privată, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Iar acum avem legislație referitoare la concediul de maternitate și uh, programe de fina- mm, și am finanțat programe în acest domeniu. De asemenea, încercăm să sprijinim femei și fete în ceea ce privește violența împotriva femeilor. Sprijinim campanii ale statelor membre Um, și proiecte împotriva uh, violenței um, bazate pe gen. În ziua de astăzi, femeile sunt bine educate, au, uh, mai, lucrează uh, și au spirit de antreprenoriat. Am făcut programe care încurajează tinerii, mai ales fetele, să aleagă cariere în domeniul științei și al tehnologiei informației. Um, tocmai am ascultat-o și pe Manon, um, care a câștigat um, acel premiu. Mai rămâne însă mult de făcut uh, pentru a obține egalitatea. Să vă dau câteva exemple de provocări ce rămân în continuare valabile. valabile. Conform ultimelor studii PISA, uh, diferențele de gen în uh, domeniul științelor și matematicii la școală sunt mici și continuă să scadă. Însă, când uh, băieți și fete de 15 ani sunt la același nivel, fetele se tem mai mult de matematică și au mai puțină credere în ele. Drept urmare, fetele sunt subreprezentate în domeniul ingineriei, științei și matematicii. Bărbații sunt cu mult mai mulți în ceea ce privește absolvenții în aceste domenii. 60 până la 70% din uh, absolvenții de științe și matematică sunt bărbați. Chiar atunci când femeile aleg aceste studii, mai rar ajung să lucreze în aceste domenii. Dublu bărbați față de femei lucrează în cercetare și dezvoltare în Uniunea Europeană. 2,6 milioane de bărbați spre deosebire de 1,3 milioane de femei. Femeile reprezintă mai puțin de 20% Uh, din profesioniștii din uh, domeniul ingineriei și um, IT. Este păcat să pierdem astfel de talente atât de necesare pe piața forței de muncă. Numai cu ajutorul femeilor, Europa va reuși să rămână competitivă la nivel global. Școlile și universitățile au un rol cheie în promovarea egalității de gen. Manualele Uh, ar putea, de exemplu, să elimine stereotipurile de gen. Eu sunt dispusă să cooperez cu colegul Navracici pentru a um, ajuta la acest lucru. Care sunt provocările pe piața forțelor de muncă și în societate? Ei bine, majoritatea băieților și fetelor își vor adapta comportamentul, aspirațiile și visele la lumea în care trăiesc Dacă societatea și economia sunt inegale și uneori violente, cursurile referitoare la respectul reciproc și egalitatea de gen nu vor ajuta foarte mult. Un profesor ar putea să-i spună fiicei dumneavoastră să fie ambițioasă și optimistă, dar dacă mai târziu va fi plătită da, însă mai târziu va fi plătită cu 16% mai puțin decât colegii ei băieți poate că lucrează din greu, învață bine și are note mai bune decât uh, colegii ei băieți, dar uh, va ajunge probabil să uh, lucreze cu jumătate de normă sau își va întrerupe cariera pentru a avea grijă de alte persoane. Și până la urmă, la finalul carierei, va avea o pensie de, cu 40% mai mică decât cea a colegilor săi bărbați. Când fica dumneavoastră, într-o bună zi, va trebui să aleagă între uh, copil și șef. Oare partenerul uh, fiicei dumneavoastră va putea să-și ia concediu parental? Acestea sunt întrebările pe care le adresăm în ziua de astăzi și provocările cu care ne confruntăm. Ar trebui să ne uh, mobilizăm și să mobilizăm autoritățile locale, naționale, mass media, instituțiile de educație și formare pentru a uh, Um, ne îndrepta înspre Europa, înspre o Europa bazată pe egalitatea de gen. Aș vrea ca statele membre să facă mai multe eforturi și aș vrea să um, asistăm toți actorii pentru a face progrese. Vrem să îmbunătățim toate aceste domenii, ocupare, pensie și așa mai departe. În același timp, aș vrea ca Uniunea Europeană să își crească eforturile pentru a combate violența bazată pe gen. Uh, Consiliul pentru prevenirea violenței împotriva femeilor și uh, a violenței, violenței uh, domestice este un bun început și toate, stat, uh, toate statele membre ar trebui să ratifice această convenție. Uniunea Europeană este un loc în care um, femeile își pot găsi, pot lupta pentru egalitate și noi vom continua să uh, continuăm să mm, promovăm acest uh, domeniu și la nivel internațional și în statele candidate și în statele din vecinătatea noastră. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European și Comisiei FEM pentru angajamentul în promovarea egalității de gen. Mă bucur să pot uh, sărbători Ziua Internațională a Femeilor împreună cu dumneavoastră și a aștept cu nerăbdare cooperarea noastră viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mrs. Jur. Mulțumesc, doamnă Jurova. Um, vom avea împreună o conferință de presă comună la 12.30. Acum uh, vom uh, urmări un mesaj video din partea doamnei Ibrahim, care a primit premiul Saharov în 2005 și este convinsă de importanța educației în emanciparea femeilor. Milestone another year. We celebrate our 50% Iată, a mai trecut un an și sărbătorim uh, procentul de 50% femei cu ocazia acestei zile internaționale a femeii 2015. Tema în Parlamentul European este emanciparea femeilor și fetelor prin educație. Nu ar fi putut exista un moment mai bun pentru a face acest lucru. Felicitări! M-am născut um, în Nigeria, în satul Hina. Um, în mod accidental am mers la școală, în mod accidental am devenit avocat, în mod accidental am ajuns să predau la Universitatea Harvard. Și uh, mă aflu în momentul de față în regatul Hașemit al Iordaniei la, uh, la invitația um, alteții sale prințul Hasan, tot probabil accidental, dar acest accident al vieții nu s-ar fi putut întâmpla fără educație. Acum sărbătorim, dar nu trebuie să uităm milioanele de fete care nu au posibilitatea de a merge la școală. Haideți să ne întrebăm ce pot face eu, ce pot face tu, ce puteți face dumneavoastră pentru a da încă unui copil posibilitatea de a merge la școală și cei care facem deja multe, ce putem face în plus. Aș propune să discutăm despre posibilitatea educației inclusive, incluzând religia, tradițiile și ținând cont de noile tehnologii și de media um, socială și să vedem astfel cum putem educa mai multe fete din întreaga lume. Mă gândesc acum la amenințarea care se confruntă lumea în momentul de față, amenințarea legată de terorism și extremism. Aceste fete sunt cele care ne vor defini viitorul. Și aș dori să considerăm că dacă investim în ele, investim practic în generația încă nenăscută. Aș dori să vă spun că mă bucur că am astăzi ocazia de a mă adresa dumneavoastră. Vă urez la mulți ani de Ziua Internațională a Femeii 2015. Haideți să sărbătorim împreună perseverența noastră, demnitatea noastră umană și capacitatea noastră de a transmite dragoste și iertare generațiilor încă nenăscute. Vă mulțumesc foarte mult! Bueno, pues para finalizar... Eh... Bun, și pentru a încheia această primă parte a prezentărilor, aș dori evident să mulțumesc încă o dată doamnei comisar Iurova și domnului vicepreședinte al Parlamentului European care ne vor părăsi acum pentru că își vor continua munca în altă parte și vreau să le mulțumesc deci pentru prezența, pentru amabilitatea de care au dat dovadă de a fi prezenți și de a împărtăși câteva gânduri cu noi și vom începe deci primul panel de dezbatere. Până când persoanele care vor interveni vor veni și se vor așeza, aș vrea să vă informez cum anume Uh, se desfășoară procedura pentru a putea participa, pentru a putea interveni odată ce prezentările inițiale sunt uh, încheiate din partea oratorilor. Deputații europeni și deputatele europene pot interveni ca de obicei în orice dezbatere din uh, orice comisie parlamentară și din partea parlamentelor naționale, dacă doriți să interveniți, aveți la dispoziție un formular pe uh, birourile dumneavoastră un formular cu, prin care vă puteți înregistra. Dacă doriți să participați la dezbateri, avem ușierii care vor uh, fi în sală pe durata dezbaterilor și vor merge pe culoare și vor putea prelua formularele acestea prin care solicitați să luați cuvântul. În prima dezbatere, în așa fel încât să facem o diferențiere a solicitărilor de intervenție, um, deci mai întâi trebuie să uh, completați un uh, formular roz. Pentru a doua dezbatere, formularul va fi, nu, în prima dezbatere albastru, în al doilea va fi roz și în ultima dezbatere, cel de-al treilea panel, formularul este galben. Deci, aveți la îndemână aceste formulare de culoare diferite. Deci, dacă doriți să interveniți la prima dezbatere, formular albastru, a doua dezbatere roz și a treia dezbatere galben. Intervențiile sunt limitate în timp, maxim 3 minute, în așa fel încât să aibă posibilitatea să intervină un număr cât mai mare de participanți. Și uh, acum că știți exact cum uh, se desfășoară procedura pentru a solicita uh, cuvântul în dezbatere, vom începe dezbaterile noastre. Mai întâi are cuvântul domnul Filip Cori din partea UNICEF aici la Bruxelles și dânsul ne va prezenta Carta Drepturilor Copiilor. Domnule Cori, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența și participarea dumneavoastră, pentru că ați onorat această invitație. Aveți cuvântul. Uh, mulțumesc, stimați uh, eurodeputați, stimați reprezentanți ai Parlamentelor Naționale, dragă Manon, stimați invitați, doamnelor și domnilor. Aș dori mai întâi să mulțumesc doamnei președinte a Consiliului pentru Egalitatea drepturilor și Drepturile Femeilor, Garcia Perez și doamnei Costa, președinta Comisiei pentru Cultură, pentru că au subliniat importanța emancipării uh, fetelor prin educație, uh, um, marcând astfel această zi internațională a femei. Pentru orice copil, pentru orice fată, oriunde, educația nu e un lux, lux este o necesitate și un drept fundamental. Accesul la acest drept nu trebuie să fie limitat de frontiere Uh, de posibilități sau chiar imposibilități. Niciun copil nu trebuie limitat de genul său, de faptul că este fată. În uh, perioade dificile din punct de vedere economic, fetele sunt primele care părăsesc școala mult mai repede decât fraților. Dacă li se permite să meargă la școală, uh, o femeie va câștiga mult mai puțin decât un bărbat dacă câștigă ceva bani. Fără o educație de bază de calitate, o fată se confruntă mai repede mai cu riscul sau mai mult cu riscul de a se căsători repede și împotriva voinței ei, să moară dând naștere uh, sau și să-și trimite copiii la școală. Astfel se perpetuează cercul vicios al uh, dezavantajării, al situației dezavantajate. Există dovezi că educația secundară la fete poate să le transforme, să transforme pe aceste fete și să transforme comunități. Acest lucru este uh, observat mai ales în țările în curs de dezvoltare. O fată care merge la școală în ciclul 2 se căsătorește cu, cu 4 ani mai târziu și are mai puțin copii. Fiecare an de, de școală în plus crești, face să crească uh, creșterea PIB-ului țării respective cu 0,4% pe an. Și o mamă educată își va trimite mult mai probabil copiii la școală. Emanciparea fetelor prin educație este, deci, un proces de schimbare cu sens, de la o persoană la alta, de la o generație la alta. Și, totuși, rămân multe obstacole și apar provocări vechi și noi în uh, calea fetelor peste tot, în Uniunea Europeană și în afara ei. Ce familie își permite să trimită o fată la școală când costul școlii este mare? Ce facem cu stereotipurile și uh, aceste modele uh, feminine tradiționale chiar și educate, cum reușesc fetele uh, să obțină experiența necesară pentru a obține un loc de muncă? Cum ne putem asigura de faptul că fetele își vor cunoaște drepturile? Aceste întrebări sunt pertinente pentru fetele de, din întreaga lume, din UE și din afara Uniunii Europene. După cum știți, uh, UNICEF-ul acționează în țări de dezvoltare și cu sprijinul Uniunii Europene și statelor sale membre pentru a găsi modalități inovante de a răspunde provocărilor uh, um, din domeniul drepturilor uh, fetelor la educație. Ce putem face împreună noi în Uniunea Europeană? Oferind cunoștințe calificări și încredere fetelor din Uniunea Europeană pentru a-și atinge potențialul, așa cum ne-a arătat Manu astăzi, pentru a le îmbunătăți participarea la viața politică și socială și să, crească, să creadă în capacitățile lor. Acest obiectiv va fi atins doar dacă promovăm împreună activ drepturile lor uh, când sunt mici UNICEF-ul a uh, creat un instrumentar pentru drepturile copiilor la educație, care oferă tuturor copiilor și inclusiv fetelor um, posibilitatea de a fi un element central. Astfel se oferă instrumentele necesare pentru emanciparea tuturor copiilor, inclusiv ale fetelor, prin um, educație. Și uh, aveți uh, în dosarul dumneavoastră o broșură în legătură cu acest program. Folosim metafora copacului când vorbim despre acest acest um, instrumentar. Uh, copacul are trei uh, ramuri. Uh, pe de o parte, drepturi, să învețe prin drepturi, să învețe prin drepturi și să învețe pentru drepturi. Sute de școli în Europa folosesc deja această abordare inovantă cu rezultate impresionante, inclusiv în contextele cele mai puțin avantajate. Și având în vedere uh, criza actuală, numărul fetelor dezavantajate în Europa crește. Incluzând drepturile fetelor la educație în programele școlare, în manuale și materiale inovante, se permite atingerea obiectivului egalității de gen. Acest uh, este principalul element al primei ramuri, învățarea despre drepturi. Suntem convinși că în raportul uh, Doamne Rodriguez, pregătită de Comisia FAM, se va vorbi despre acest instrument, dar considerăm că trebuie să meargă și mai departe. Învățarea prin drepturi înseamnă transformarea mediului de învățare pentru ca drepturile să fie trăite ca o experiență de zi cu zi, să nu fie considerate o um, lecție, lecție sau subiectul um, unei uh, lecții unice. Respectarea drepturilor fetelor trebuie să facă parte din politicile școlilor și din mecanismele de promovare a participării democratice. Un exemplu foarte concret în acest sens. Pentru a obține egalitatea de uh, gen în consiliile școlare ar trebui să fie un număr egal de fete și băieți. Învățarea prin drepturi duce deseori la învățarea pentru drepturi. Astfel, copiii identifică principalele aspecte legate de drepturi și ați văzut uh, exemplului Mano și cer uh, aplicarea lor la nivel uh, local, național și global. Considerăm că școlile trebuie să ofere spațiul necesar uh, pentru a comenta critic aspecte legate de inegalitatea de gen și de a acționa în practică. În acest uh, context, Implicarea Uniunii Europene alături de autoritățile naționale ar trebui să fie explorate de Comisia Europeană. Dacă dorim să facem ceva pentru emanciparea fetelor prin educație în Uniunea Europeană, trebuie să uh, ne schimbăm uh, Uh, perspectiva de la cantitate la calitate. Uh, uh, marea, marea majoritate a fetelor ajung să-și încheie studiile medii, deci la bacalaureat, doar 78% din băieți se ajung la acest nivel. Dar concentrarea pe cantitate face să uităm ce este vital pentru a atinge o adevărată egalitate de gen, și anume calitatea educației. Considerăm, deci, că educația trebuie să aibă o abordare holistică asupra educației copiilor, drepturile să fie integrate în toate aspectele culturii școlii și să nu fie doar subiectul unei lecții sau unei activități în clasă. De exemplu, în Regatul Unit, 3300 de școli uh, participă la premiul respectării drepturilor în școli și toți copiii au avut de beneficiat de pe urma acestui program, uh, uh, băieți, fete, profesori, părinți, comunități în general. Dincolo de metodele tradiționale de învățare, s-a folosit uh, analiza critică, dezbaterea, rezolvarea problemelor. E nevoie de școli mai inclusive, profesori formați mai bine, tehnici de predare mai bune și programe pentru a lupta împotriva stereotipurilor privind drepturile femeilor și educație. Și cali Um, calitatea în învățare trebuie să fie prezentă încă de la început în viață. E nevoie de mai multe investiții uh, în învățământul preșcolar și primar. Dacă dorim uh, să concretizăm potențialul um, de emancipare a fetelor, trebuie să acționăm atât pe lângă femei cât și pentru bărbați și pe lângă fete ca și pentru băieți, să implicăm uh, profesorii, părinții, școlile, comunitățile și sfera economică, politică și socială în general. În Închei revenind la motivele pentru care este atât de important acest subiect. Emanciparea a devenit un termen generic și totuși uh, în lume vorbim despre putere. Empowerment include uh, termenul power, putere. În, deci, jocurile de putere sunt peste tot în lume. Vorbim despre empowerment pentru că considerăm că această emancipare este uh, o soluție la um, fenomenul creșterii inegalităților în lume. Pentru fete și pentru copii peste tot în lume, puterea înseamnă să crească pentru a putea lua decizii libere și informate, uh, să fie parteneri egali în casă, în familie, în comunitate și să participe complet la societate. Când am primit premiul Saharov în 2013, Malala Yousafzai a explicat foarte bine de ce educația e așa de importantă. O voi cita. Îi voi cita discursul de la Strasburg, de la plenara de la Strasburg. A spus, o țară puternică nu trebuie judecată numărându-i soldații sau uh, armele sau navele de război. Ar trebui uh, mai repede să se compare uh, rata uh, educației și uh, posibilitatea de a oferi drepturi egale tuturor cetățenilor, egalitate între femei și bărbați, și care are uh, persoane cu adevărat educate, cetățeni cu adevărat educați. Această țară va fi o sub, adevărată superputere. De aceea e important uh, să uh, avem o abordare completă a educației copiilor și statele membre UE trebuie să promoveze aceste politici. Educația fetelor nu trebuie să fie, așa, cum a spus uh, doamna Ibrahim, un accident. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule Cori, pentru cuvintele dumneavoastră. Este important să înțelegem că educația poate schimba lumea, pentru că poate schimba modul în care gândim. Voi da cuvânt, cuvântul următorului vorbitor. Următoarea vorbitoare, doamna Ev Ensler, Uh, scritor și activist american pentru drepturile femeilor, uh, cunoscută mai ales uh, pentru piesa de teatru, monologul, monologele vaginului și este fondatoarea Videi, o mișcare pentru drepturile femeilor. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru această invitație la această conferință Educația Femeilor. Um, am fost foarte interesată să ascult ceea ce avea de spus fiecare în această dimineață, însă m-am gândit mult la acest subiect și uh, în toți acești ani în care am încercat să punem capăt violenței împotriva femeilor, 21 de ani, am călătorit în foarte multe țări și cred că ideea principală este că educația fetițelor este probabil elementul cel mai important pe care îl putem face pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor și fetițelor. Și în același timp, violența împotriva fetițelor uh, are un impact și asupra educației uh, fetițelor. Acestea merg mână în mână. Educația este un element care poate duce la egalitate și cred că un uneori Ideile cele mai importante sunt cuprinse în câteva cuvinte, și anume educația fetițelor. Fetițele nu sunt doar uh, strălucite și, emo- și emotive și uh, foarte, foarte uh, deschise către uh, educație, ci e vorba și de o educație care este mult mai largă decât cea a fetițelor. E vorba de educația unei întregi comunități. Există foarte multe locuri, chiar și în Europa, în care există hărțuială, există abuz sexual, există abuzul, există genit- uh, mutilare genitală și asta întotdeauna împotriva fetițelor. În Statele Unite, de asemenea, și cred că acest lucru, situația este asemănătoare cu cea din Europa. 300 de de mii de femei sunt într-un fel sau altul abuzate în fiecare an. Și dacă e să ne uităm la situația din Afganistan, în momentul în care anumite femei sunt pur și simplu ucise, vedem că există o violență care crește și ceea ce își doresc până la urmă femeile, de fapt, dacă le punem întrebarea, este că își doresc educație. Așa că eu cred că acum trebuie să facem această punte, să înțelegem legătura care există între violență împotriva femeilor și educație. Ceea ce cred eu este lucrul următor. Am călătorit foarte mult, în foarte multe țări și am încercat întotdeauna să găsesc care este miezul problemei, care este sursa, rădăcina răului a violenței. Este lipsa de educație. Și cred că e destul de greu să, abord, să putem aborda acest subiect peste tot, și în Europa, și în lumea întreagă. Dar dacă nu învățăm uh, pe băieți ce înseamnă să ai o relație sănătoasă o relație uh, în adevăratul sens al cuvântului, ceea ce înseamnă reciprocitate, ceea ce înseamnă respect reciproc și așa mai departe. Dacă nu învățăm pe băieți acest lucru, nu vom avea egalitate veritabilă, pentru că multe lucruri care se întâmplă în procesul educațional uh, către fetițe, indiferent că e vorba de hărțuială, de uh, abuz, de Uh, un comportament uh, nedorit, tot acest, toate aceste lucruri se pot rezolva dacă fetițele respective sunt în măsură să se apere uh, singure. Noi am reușit să desfășurăm un astfel de program împreună cu un anumit număr de femei și un program de șase luni uh, femei care au suferit violență extremă și prin acest program acesta, în, care s-a desfășurat în Congo, aceste femei au reușit să um, beneficieze de terapie pentru a putea pune capăt acestei suferințe și au reușit să învețe care le erau drepturile, au reușit să și uh, descopere corpul din nou, să afle ce înseamnă plăcerea, să aibă diferite puncte de vedere și nu pot să vă spun cât de radical a fost impactul acestui stagiu de formare uh, în general. Pentru că fetele, fetițele nu știu că există um, aceste posibilități, nu știu că au dreptul de a spune da sau nu, că ele sunt cele care au controlul propriului corp și așa mai departe. Și educația aceasta trebuie să uh, existe la toate nivelurile de educație pe care le avem în momentul de față. Acum pot să vă spun că aceste femei care au participat la acest program pot ulterior să povestească exact ceea ce au trăit și cum anume au evoluat după acest stadiu de formare și care a fost relația lor ulterioară. Și acestea au, deocamdată, au, uh, după acest stadiu, au stimă față de ele însele, au impresia că a, sunt pe picior de egalitate cu băieții, cu bărbații și apreciază acest lucru, îl înțeleg și îl apreciază. Acestea au învățat prin toate discuțiile pe care le-am avut în jurul subiectului sexualități, am învățat care le sunt drepturile. Și nu putem face o separare între educația fetițelor și a uh, băieților și sexualitate, tocmai pentru a înțelege care sunt drepturile fiecăruia. Cred că e un element crucial. Putem vorbi uh, despre ce dorim, însă trebuie să abordăm și niște lucruri fundamentale care sunt legate de uh, această violență. Băieții nu știu ce înseamnă sexul exact, nu știu care este relația, cum ar trebui să arate o relație sănătoasă în ace- din această privință și cred că dacă le oferim această educație, dintr-o dată putem deschide niște perspective și putem analiza mai în profuzime anumite aspecte. Acum, aș dori să spun că vorbim despre educația fetițelor foarte mult, dar cred că unul din lucrurile la care nu ne gândim este care sunt implicațiile uh, unei situații în care fetițele nu sunt educate, implicațiile asupra comunității, implicația a, a faptului că dacă aceste fetițe nu sunt educate, uh, atunci nu știu că au dreptul să devină om de știință, nu, nu știu că au dreptul să devină un lider și în același timp nu știu exact care sunt și drepturile lor ca și mamă. Deci este absolut esențial. Dacă fetele sunt, uh, nu sunt educate, atunci ele renunță la tot, renunță la locul lor în societate, la un loc de muncă, la uh, capacitatea lor de lider și cred că acest lucru poate fi schimbat. Mulțumesc foarte mult! Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult, doamna Ensler. Și acum are cuvântul doamna Ana Maria Corața Bild. Colega noastră nu poate fi în momentul de față deocamdată prezentă din cauza unei agende foarte încărcate, așa că vă propun să trecem direct la dezbatere dar aș vrea să vă citesc o mică nuvelă, pentru că în Spania s-a organizat un concurs pe această temă a egalității între femei și bărbați și pe, cu titlul Femei nici mai mult, nici mai puțin, avem o mică nuvelă care cred eu că merită să fie cunoscută astăzi aici în această conferință. Așa că o să vă citesc din secolul XIX până în secolul 21. Acesta este titlul. bunica mea a crescut fără mamă și nu a primit, nu a primit niciun fel de educație. Nu știa să citească, nu putea să citească scrisorile pe care le primeam. Mama mea și eu însă nu am reușit de asemenea să uh, mergem la școală pentru că frații noștri nu au vrut ca noi să mergem la școală și o femeie nu putea să fie mai mult decât un băiat. Eu și uh, sora mea am reușit să facem uh, studii și am mers la universitate. Fica mea dorește să meargă la școală, dar uh, Deși nu am deocamdată o nepoată, mă gândesc la ea și îmi doresc să poată beneficia de educație fără frontiere. Tenemos una lista și avem o listă destul de lungă de intervenții și având în vedere că am început cu oarecare întârziere, Vom uh, prelua cinci intervenții, iar restul vom încerca să le uh, uh, integrăm în dezbaterile următoare. Prima intervenție, două minute, are mai întâi cuvântul doamna Marta Matrai din Parlamentul Ungariei. tisztelt elnök asszony tisztelt résztvevők! amikor nőkről beszélünk természetesen a férfiakhoz is szólunk mert. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Când vorbim despre femei, putem avea un succes mai dacă acționăm în mod coerent. Sistemul educațional trebuie să ofere tuturor persoanelor posibilitatea de a învăța atât cât pot și își doresc. Fiecare stat civilizat încearcă să dea cetățenilor săi oportunitatea de a se dezvolta. Politica în Ungaria s-a concentrat asupra educației femeilor, dar um, astfel încât ele să poată să aibă un loc de muncă, dar în același timp uh, să aibă și o familie. Femeile și bărbații sunt tratați în mod egal. Acest lucru este prevăzut în Constituție și uh, încercăm să protejăm uh, persoane vulnerabile, dezavantajate sau cu handicap. Femeile au nevoie de cel mai mult ajutor când uh, au întemeiat deja o familie și doresc să mai facă studii sau să-și caute un loc de muncă. Guvernul încearcă să ajute femeile în aceste uh, demersuri. De exemplu, uh, femei tinere care au deja un copil au posibilitatea de a începe studii universitare, studii universitare primesc și sprijin financiar. S-au prevăzut și alte măsuri pentru a uh, permite uh, ușurarea situației femeilor care încearcă să lucre, să studieze după ce au și un copil. Guvernul um, maghiar face tot ce poate pentru a consolida egalitatea de gen. Vă mulțumesc pentru atenție. Gracias. Ahora tiene la... Mulțumesc foarte mult. Și acum are cuvântul doamna Irene Mavronicola din partea Parlamentului Cip. Priot este membru al Comisiei pentru Drepturile Omului și Egalitatea de Gen între Femei și Bărbați. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și mulțumesc pentru această ocazie de a interveni. Aș dori să spun că există anumite stereotipuri și acestea se regăsesc peste tot în Uniunea Europeană, atât în țările mai dezvoltate cât și cele mai puțin dezvoltate. Noi în Cipru avem o astfel de problemă de stereotip și de gândire, ca și în alte țări de altfel. După părerea noastră, ceea ce este important este să avem o educație și a profesorilor a celor care trebuie să transmită acest mesaj de egalitate către copii. A celor care trebuie să transmită mesajul că nu există vreo meserie rezervată pentru femei sau pentru băieți sau pentru bărbați. Uh, pentru că fiecare poate să se descurce uh, în funcție de capacitățile sale. Unul poate fi mai uh, priceput la știință, matematică, altul poate fi mai priceput într-un domeniu mai artistic, însă asta nu are nimic de a face cu sexul, nu are nimic de a face cu genul, ci are de a face cu uh, mentalitatea și cu sensibilitatea fiecăruia. Același lucru e valabil și pentru învățarea unor limbi străine. Deci acest lucru trebuie să fie promovat și în școli și asta s-a văzut doar recent, pentru că uh, în țara mea, în momentul în care ne uităm la rezultatele examenilor la admitere, ce observăm? Observăm că fetele uh, sau femeile sunt, se clasează pe primele 10 locuri, uh, după care dispar. Odată ce și-au terminat studiile, au diploma universitară, nu mai, universitară, nu mai participă la nimic, se retrag din activitate, din viața activă, pur și simplu pentru că se pleacă de la ideea că ceea ce trebuie să facă aceste femei este să rămână acasă și eventual să aibă un loc de muncă, dar așa, cu jumătate de normă, până la un anumit nivel și nu mai mult. Ceea ce, după părerea noastră, este important este să avem niște seminarii pentru profesori, pentru formatori, dar și pentru părinți. Acesta este obiectivul pe care ne l-am fixat noi, tocmai pentru perioada care se va desfășura până în 2018. Și este foarte important, pentru că asta ne va permite să modificăm mentalitățile și să punem capăt stereotipurilor. Mulțumesc foarte mult! și în numele Parlamentului European Comisia pentru Femei, doamna Iuto. Mulțumesc. Astăzi sărbătorim o zi foarte importantă care ne permite să ne amintim cu toții uh, de um, tot ce au obținut femeile până acum pentru o emancipare în societate, dar și uh, să ne gândim la cât de lung este drumul încă de parcurs. Educația este un element esențial pentru ca femeia să poată implica complet pe plan social, economic și cultural. Trebuie să se depășească această distanță încă prea mare care permite discriminările. Mă gândesc mai ales la situația femeilor și fetelor din Europa care au rezultate excelente la școală și sunt foarte bine pregătite ating chiar uh, nivelul excelenței și mm, pot fi mândre de asta, dar apoi dispar în momentul în care trebuie să treacă la piața muncii. Mă gândesc la toate fetele care, de exemplu, în Italia, chiar dacă au o diplomă, au un indice de ocupare foarte scăzut, mai ales în sudul Italiei și cele care găsesc un loc de muncă, acest loc de muncă nu este proporționat nici ca și nivel de calificare, nici ca și nivel de salarizare cu diploma obținută. Trebuie să facem eforturi pentru ca Uniunea Europeană să legifereze și să oblige statele membre să pună în aplicare politici care să permite depășirea acestor obstacole. Sper că peste un an ne vom revedea aici și vom putea să ne bucurăm de anumite progrese făcute între timp. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Iuta, și acum, în numele Parlamentului din Malta, are cuvântul doamna Giovanna de Bono. Thank you, Madam Chair. Good morning, ladies and gentlemen. Mulțumesc, doamna președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor. Cred că acest subiect este în inima eforturilor noastre de a obține egalitate de gen completă. Atâta timp cât există disparități în oportunitățile de educație, dar și mai ales în formare, obiectivul parității de gen uh, nu va fi atins. S-au făcut mari progrese, în mod clar, în statele membre pentru a se asigura că accesul la educația tradițională este garantată pentru ambele uh, Uh, genuri. Acest lucru a crescut posibilitățile pentru participarea femeilor la um, forța de muncă în Uniunea Europeană. Dar lucrurile nu se opresc aici. Nu trebuie să ne oprim cu eforturile noastre la universitate. Nu putem să lăsăm uh, ca competențele și cunoștințele obținute de femei să nu fie folosite, să devină um, învechite. Trebuie să ne asigurăm că accesul egal să rămână un concept care să se aplice de-a lungul întregii durate de viață a unei femei. O femeie nu trebuie numai să primească educație um, secundară, terțiară, dar trebuie să se bucure de aceleași drepturi până la uh, până când ajunge să fie în vârstă. Cred că conceptele de reforma, uh, de conversie uh, profesională și formare de-a lungul întregii vieți sunt esențiale pentru a permite uh, femeilor să aibă noi competențe și poate să revină pe piața forței de muncă în urma unei absențe, indiferent care ar fi motivul acesteia. Cred că este nevoie de obiective mai ambițioase și că trebuie să facem mai mult pentru a încuraja femeile vârstnice să își mențină um, uh, calificările și să și le îmbunătățească cele uh, adunate de-a lungul vieții. Asta le permite să își mențină un rol în societate, își mențin uh, capacitatea mentală, independența uh, completă, inclusiv independența financiară și până la urmă toate acestea contribuie la bunăstarea familiilor lor și a societății în general. Mulțumesc! Thank you. Eh, ahora tiene la palabra. Mulțumesc și acum are cuvântul din partea Parlamentului din Serbia, doamna Snarovic. moram da vas ispravim vesna marković poštovane dame i gospodo poštovani predstavnici evropskog parlamenta kolege narodni poslanici na početku želim da izrazim zadovoljstvo zbog učešća na ovoj konferenciji ali i zbog mogućnosti da govorim o ovako važnoj temi. Rešenje mnogih problema Aș dori să-mi exprim uh, bucuria pentru oportunitatea de a interveni pe un subiect atât de important. Este uh, o provocare pentru aceasta accesul la educație și formare. Numai așa putem da femeilor și fetelor oportunitățile uh, pentru fete. Este un subiect foarte dificil. Mm, sunt, există grupuri mai vulnerabile, Femeile, de exemplu, în zonele rurale își cunosc foarte puțin drepturile și nu le cer. În Serbia încercăm să facem în așa fel încât femeile să își cunoască drepturile. Și există în mod clar și discriminare împotriva femeilor, încercăm să o combatem Există, din păcate, discriminare uh, bazată pe gen, pe orientare sexuală și în funcție de apartenența socială. Este un subiect care trebuie abordat, o problemă um, care trebuie abordată și, de asemenea, trebuie luptat împotriva stereotipurilor Există modele uh, pe care uh, și le asumă inclusiv anumite populații, de exemplu populația romă, ceea ce împiedică accesul la educație și asta duce în plus la uh, o mai mare discriminare împotriva femeilor. Educația primară, uh, Uh, trebuie uh, să, în la nivelul educației primare trebuie să se acționeze aici, pentru că numai așa ne putem asigura că uh, se acordă suficientă atenție acestui subiect. Deci este nevoie de acces al femeilor la toate nivelurile educație. Există eforturi pentru a asigura egalitatea de gen, se organizează conferințe pentru a lupta și împotriva violenței domestice, pentru a îmbunătăți uh, și poziția uh, femeilor uh, rome în societate și pentru a asigura egalitatea lor, dar și în alte domenii. De asemenea, este, am adoptat convenția împotriva violenței împotriva femeilor. Încercăm să creăm și în societatea noastră posibilități pentru egalitatea de gen. Ahora de como miembro del, del Parlamento. Mulțumim foarte mult și din partea Parlamentului European, Comisia pentru Femei și vicepreședinta Comisiei pentru Cultură, are cuvântul doamna Micaela Sodrova. Děkuji, vážená paní předsedkyně chci vás pozdravit jako poslankyně Evropského parlamentu, nová poslankyně, ale také... Aș dori um, să vă mulțumesc. Um, eu uh, sunt un membru mai nou al Parlamentului European, dar am făcut parte și din Parlamentul Ceh, în Comisia de Cultură și Educație. Și când făceam parte eram uh, deputat în Cehia, am susținut uh, egalitatea de gen în uh, trecut. Am lucrat și în domeniul accesului egal al tuturor copiilor la educație, pentru că educația este importantă pentru ca oamenii să își folosească drepturile. De asemenea, am sprijinit proiectul de finanțare uh, Uh, a educației pentru copii în India, mai ales uh, fete. Îmi amintesc multe din numele acestor fete și am menținut și contactul cu multe dintre ele. Este important să ajutăm uh, și copii din alte părți, din afara Europei, pentru că de multe ori situația acolo este mai gravă am auzit că educația este importantă, că este cheia uh, către succes. Doamna Ibrahim spunea că educația a ajutat-o să profite de oportunități. Educația nu este ceva ce vine din întâmplare, este ceva ce uh, societatea noastră trebuie să sprijine. Eu nu mă tem de um, femei și fete, pentru că sunt, uh, suntem inteligente, folosim toat, încercăm să folosim toate oportunitățile care ni se oferă. Uitați-vă în universități, sunt mai multe uh, studente decât studenți. Este clar că fetele vor să studieze. Să ne uităm la rezultatele studiului PISA din 2015 din 2012. Acest studiu a arătat că fetele aveau rezultate mai, studen, studentele aveau rezultate mai bune decât studenții. Dar totul ține și de motivație. Eu nu mă tem că fetele nu vor putea să-și uh, să profite de, de oportunitățile care li se oferă. Însă am anumite îngrijorări. Femeile au și alte roluri. Vor să fie mame, vor să aibă o familie. Și de aceea poate să se creeze un conflict. Femeile doresc să-și păstreze locul de muncă, dar și să fie mame în același timp și este important acest lucru. Societatea trebuie uh, să ajute femeile să găsească un echilibru între viața profesională și cea personală. Mulțumim foarte mult și pentru a încheia această prima parte a dezbaterii, după cum spuneam, vom continua dezbaterile și cu siguranță vor fi alte ocazii ca și alți colegi să ia cuvântul, dar deci pentru a încheia această primă dezbatere în acest prim panel, are cuvântul doamna Basnimet din Turcia fostă ministră pentru Educație, Justiție și Dezvoltare și acum uh, membru a Parlamentului. Teşekkür ediyorum değerli katılımcılar. Öncelikle bu toplantının güzel sonuç... Mulțumesc. În primul rând, aș dori să ne urez mult succes la această conferință. Iată, încă o dată ne reunim pentru Ziua Internațională a Femeii și nu pot decât să ne urez mult succes la această conferință. Femeile sunt din ce în ce mai puternic reprezentate în toate domeniile și noi încercăm să îmbunătățim asta. Din secolul XIX, femeile participă la viața uh, publică, lucrează, sunt active chiar în politică și asta în ciuda tuturor obstacolelor. Însă, astăzi, problema femeilor nu mai este numai a femeilor, um, ci este a întregii so problemele femeilor sunt ale întregii societăți. Între, în ultima perioadă, în Turcia au existat uh, multe măsuri care au contribuit la uh, <clears throat> tratamentul legal al femeilor, s-a luptat împotriva discriminării și au fost luate și alte măsuri uh, pentru a implica femeile. Și toate acestea pe o bază juridică solidă. Schimbările la nivel uh, juridic au dat un impuls uh, puternic care a permis femeilor să intre în politică, în structuri administrative și așa mai departe. Aș vrea să <clears throat> vă împărtășesc câteva statistici. În 2012 aveam 24 de deputate, iar reprezentarea femeilor era de 4,4%. În 2007, 5, 50 de femei au, au intrat în Parlament. Uh, <clears throat> iar um, în 2013 eram 14% din Parlamentul turc. Următoarele alegeri vor fi în iunie. și am vrea să avem mai mult sprijin, mai multă implicare din partea femeilor la următoarea alegerilor la următoarele alegeri. Cu cât mai mult femeile se implică în luarea deciziilor, cu atât mai mult putem să eliminăm obstacolele, fie ele vizibile sau nu. Însă discriminarea de gen continuă și în societățile cele mai avansate, ceea ce înseamnă că trebuie să acționăm uh, în mod activ și rapid. Inegalitatea femeilor poate fi eliminată numai printr-o abordare și printr- într-o societate democra- democratică pluralistă. Uh, lucrez în politică de mai mult timp și am luptat pentru egalitatea de gen de mult timp și știu că solidaritatea între femei este crucială. Dialogul, comunicarea, um, toate acestea sunt cruciale în lupta noastră, pentru că mai avem cale lungă de parcurs. Există un, sau, s-au luat unele măsuri intermediare, însă obiectivul final este încă uh, la mare îndepărtare. Aș vrea să spun că o problemă cu care ne confruntăm în Turcia de mai mult timp trebuie abordată. După cum știți, conflictele într-o anumită regiune sunt destul de grave și există multe uh, probleme care trebuie rezolvate în ceea ce privește femeile în zonele de conflict. Turcia, la ora actuală, uh, este gazda a două milioane de refugiați sirieni. După cum știți, uh, femeile și copiii suferă cel mai mult de pe urma războaielor și a conflictelor din păcate, conform cifrelor ONU, 85% din refugiați sunt femei și copii. De cele mai multe ori sunt uh, din segmentele cele mai sărace ale societăților din care vin, au nevoie de educație, de sprijin. Turcia a cheltuit 55 miliarde de dolari pentru acești refugiați și la ora actuală continuăm să uh, Uh, îi sprijinim, le oferim uh, cazare și le asigurăm uh, acoperirea nevoilor, educație gratuită le oferim și așa mai departe. Când luptăm pentru drepturile femeilor, pentru implicare politică în acest domeniu, știu că trebuie să acționăm, să facem mai mult pentru femeile refugiați, pentru că ele chiar au nevoie de uh, sprijinul nostru, au nevoie de solidaritate. Uh, Trebuie să ne asigurăm că viețile lor sunt îmbunătățite. La problematica. Mulțumim foarte mult pentru abordarea acestui subiect. Acum, dacă depășim timpul astfel, timpul de intervenție acordat, atunci alți colegi nu vor mai avea ocazia și posibilitatea să participe la dezbatere. Așa că, pentru a da dovadă de solidaritate și între noi, v-aș ruga să fiți foarte succinți și să respectați în mod strict timpul alocat, în așa fel încât să oferim o posibilitatea de a interveni cât mai multor persoane. Trecem direct acum la cel de-al doilea panel din această dimineață. E vorba de provocările pentru a avea acces la educația de calitate. Și în această a doua dezbatere avem alături de noi trei participanți cărora am să le dau imediat cuvântul. Prima dintre ele este doamna Ilse Winkele, fosta ministră de bunăstare din uh, Letonia și acum este membra Comisiei de Educație, Cultură, Știință al Parlamentului din Letonia. Vă rog, aveți cuvântul, doamna Winkele. Thank you, Chair, Madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața, dragi colegi. O realitate a zilei de azi este faptul că o singură calificare nu este suficientă. Aceasta reprezintă o schimbare în abordarea abordarea uh, realităților de azi la nivel mondial, greu de așteptat uh, în uh, fostele țări comuniste, când lucrurile erau mult mai simple. La vârsta de 22 sau 23 de ani uh, ne terminam facultatea și apoi lucram în domeniul respectiv de expertiză până la pensie până la vârsta de 55 de ani în cazul femeilor. Azi, calitatea educației Uh, nu mai este doar atestată de o diplomă de la o universitate prestigioasă, ci și de capacitatea persoanei de a se adapta la o piață a muncii în schimbare. Uniunea Europeană, inclusiv Letonia, se concentrează din ce în ce mai mult pe economia intelectuală uh, care necesită mulți experți în domeniul tehnologiilor. În multe țări, inclusiv în Letonia, bărbații participă puțin la viața de familie și în consecință, femeile nu beneficiază de oportunități egale în afara vieții de familie. Această distribuție disproporționată a responsabilităților se bazează pe stereotipuri legate de rolurile bărbaților și femeilor, nu doar în viața privată, ci și cea profesională. Stereotipurile depund mai ales de sistemele de valori și aceste concepte nu pot fi schimbate doar prin educație. Stereotipurile duc și la segregarea pe genuri în școli. În Letonia, femeile sunt, în general, mai bine educate decât bărbații, dar sunt clar mai puțin reprezentate în sectorile uh, tehnologice în, sec- uh, în, sec- în uh, sectorile ingineriei și pe piața muncii. În Letonia doar 36% din cei care um, termină uh, uh, Politehnica sunt femei, în timp ce la filologie, de exemplu, reprezintă aproximativ 90%. Există mai multe piedici în calea accesului femeilor la învățare de-a lungul întregii vieți. Sectorul public nu poate uh, răspunde nevoii de uh, învățământ preșcolar, așa că femeile stau mai mult acasă să-și crească copiii și deci beneficiază de mai puține oportunități de a-și uh, continua studiile, să revină pe piața muncii sau uh, să facă cursuri suplimentare. Mai ales tinerii fac apel la cursurile suplimentare și mai ales cei care au deja o diplomă. Cei necalificați sunt și mai puțin motivați să învețe. De obicei, uh, femeile nu se înscriu în programe de învățare la distanță pentru că este greu de reconciliat viața profesională, studiile și viața de familie. Programele, în general, sunt ajustate nevoilor pieței muncii și asta înseamnă că se concentrează pe domeniul tehnic, care este uh, în stereotipuri considerat treaba bărbaților. dar accesul la servicii publice, inclusiv uh, la învățarea de-a lungul întregii vieți, este inegal în teritoriile uh, Uh, cu um, puțin populate, uh, accesul la cursuri pentru adulți este limitat, învățarea la distanță nu este suficient uh, dezvoltată și costurile de transport, de exemplu, de acasă la instituția de învățământ este mare. Statisticile arată că femeile letone, înainte de pensie, se confruntă cu un risc ridicat de șomaj Agenția Statală de Ocupare oferă programe de calificare și sprijină angajatorii care angajează persoane cu grad ridicat de risc de șomaj. Altă problemă este lipsa motivării pentru a se recalifica, începe o nouă carieră și a rămâne pe piața muncii. Consultațiile la psiholog și sprijinul profesional este scump, dar statele, statul și municipalitățile nu au resursele necesare pentru a oferi această, aceste servicii. Sunt convinsă că unele dintre aceste provocări uh, nu sunt uh, proprii doar Letoniei, uh, ci se regăsesc și în alte state membre. Doar împreună putem găsi cele mai bune soluții și aș dori în încheiere să vă dau un exemplu foarte pozitiv din Letonia. o companie uh, de telecomunicații, LAT Telecom, uh, oferă cursuri uh, de informatică pentru persoanele în vârstă. Uh, cea mai uh, în vârstă elevă avea 90 de ani, era femeie, deci și numărul total al celor care au beneficiat de aceste cursuri este de aproximativ 10.000. Mulțumesc! Thank you. Thank you. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul doamnei Dulce Rebelo, președintele uh, Mișcării Democratice a Femeilor din Portugalia, uh, expert uh, în uh, educația femeilor și oportunități legale pentru educație pentru femei. cu Femeile um, luptă de mult pentru oportunități care în educație. În 74, uh, Portugalia a trecut la un regim uh, democratic și a început uh, să dărâme piedicele în, ca, în calea um, oportunităților egale de educație uh, a femeilor și de integrare pe piața muncii. Constituția din 74 a proclamat egalitatea între femei și bărbați și a considerat că toți cetățenii aveau aceleași, drepți, aceleași drepturi și um, sunt egali în fața legii. Toți cetățenii au dreptul la educație și la un loc de muncă după aprilie 74, uh, după ce au obținut aceste noi drepturi, fetele au avut acces la sistemul de învățământ fără obstacole și din ce în ce mai multe uh, tinere uh, au, sau s-au regăsit în școli și universități la toate nivelurile și această tendință a continuat de-a lungul celor 40 de ani de atunci până acum în același timp. În 74, 1974 a fost proclamat uh, primul an internațional al femeii de către ONU. Atunci a avut loc uh, prima conferență ONU uh, pentru femei și apoi au urmat alte conferințe s-au făcut, s-au constatat progrese importante. E nevoie să se investească investească în acest sector pentru că este fundamental să uh, se implice femeile într-un, într-o dezvoltare durabilă. Trebuie să se amelioreze calitatea învățământului, uh, garantând oportunități egale uh, ambelor sexe. De la conferința de la Pekin au trecut 20 de ani, așa că trebuie să ne întrebăm, unul, în ce măsură și cum s-au concretizat obiectivele strategice ale platformei de acțiune, mai ales în domeniul educației, în promovarea egalității între femei și bărbați, în accesul la școli uh, și la calificări. În al doilea rând, ținând cont de schimbările sociale, economice și politice care au avut loc în lume în ultima vreme, care este um, influența acestor schimbări asupra aspectelor legate de egalitate și situația femeilor în general. În țara mea, 75% dintre uh, tinerele între 20 și 24 de ani uh, um, aveau diplomă de bacalaureat. Uh, numărul băieților care aveau această diplomă a fost mai mic. Dar totuși există diferențe în ceea ce privește uh, studiile universitare alese. Femeile uh, sunt foarte numeroase în domeniul învățământului și sănătății, însă în industrie sau în inginerie numărul femeilor sau uh, femeile sunt doar 30% și femeile în în 2011, 50 4% din uh, femeile din Portugalia aveau o diplomă universitară. Acest lucru arată că femeile uh, reușesc foarte bine în uh, educație, dar în ciuda faptului că sunt foarte bine formate, în practică apoi nu prea reușesc să-și aplice cunoștințele. Deci, uh, tinerele sunt foarte mult prezente în uh, universități, în rândul profesorilor există mai multe femei decât bărbați, dar și chiar uh, la grădiniță, 98% dintre educatoare sunt femei. Însă, în învățământul universitar, doar 44% mai sunt femei. Deci, uh, bărbații uh, sunt uh, mai numeroși în meseria de profesori universitari. Deci este mai dificil pentru femei să ajungă să predea în învățământul universitar. În universitățile publice, în cercetare, femeile sunt, se disting în sectorul, în domeniul în care și-au făcut studiile, uh, sunt majoritate în uh, domeniul sănătății uh, sau în sectorul agrar, unde reprezintă peste 50%, însă prezența lor este mai scăzută în domeniul ingineriei sau în domeniile tehnice, unde reprezintă doar 30%. În 2011, 61% din uh, femei erau, uh, lucrau în administrația publică, dar în întreprinderi femeile reprezintă 70 uh, bărbații reprezintă 71% și femeile doar 29%. Această situație se bazează pe uh, idei preconcepute. Se consideră că femeile sunt mai puțin disponibile să aibă o carieră fără întrerupere și femeia este considerată singura responsabilă de îngrijirea copiilor, și de casă. În uh, cercetare, tinerile femei sunt uh, câștigă de multe ori premii pentru uh, invențiile lor, de exemplu, în biologia aplicată, în protecția mediului, în domeniul sănătății femeile lucrează în laboratoare și fac uh, descoperiri promițătoare, dar cei care decid sunt bărbații. Comunitatea științifică internațională nu valorizează potențialul femeilor, pentru că ele ocupă prea puțin de posturile de responsabilitate la care ar avea dreptul conform competențelor lor. Trebuie să se recunoască uh, calificările femeilor uh, de multe ori uh, superioare a celor ale bărbaților. Dar nu li se oferă oportunități egale pentru a avansa la fel de rapid în carieră sau pentru a ajunge posturile de vârf în universități, întreprinderi sau administrația publică. Uh, știm că școala democratică garantează asumarea drepturilor cetățenești și egalitatea între femei și bărbați. Dar am văzut că din cauza situației și crizei economice și financiare actuale, anumite situații sunt complet retrograde în școlile, în școlile din țările noastre. Programa, de exemplu, um, nu vorbește în mod explicit despre paritate. Materialul didactic nu prezintă o viziune în legătură cu uh, egalitatea în carieră. Rareori sunt prezentate figuri feminine uh, care în, în uh, lecțiile de istorie, de știință um, sau în educația civică. Din potrivă, se pun înainte comportamentele promovate de societate și se uh, sugerează activități diferite pentru fete și băieți se consideră că băieții uh, au uh, mai multe capacități pentru anumite materii și fetele interiorizează aceste atitudine ca fiind una naturală și până la urmă ati aceste atitudine au uh, influență și asupra profesorilor. Trebuie să ne angajăm uh, în sprijinul uh, justiției sociale egalității dar astăzi în lume și în țara mea ne considerăm cu o criză politică și economică gravă care pune în pericol drepturile obținute Uh, și are un impact asupra bunăstării populației. Efectele negative în domeniul uh, învățământului sunt confirmate de un raport al OSCE din 2014. În țara mea, politica de austeritate a ultimelor guverne a avut un impact uh, important asupra sistemului național de învățământ. Portugalia investește din ce, în ce mai puțin în acest sector fundamental pentru dezvoltare și anume doar 3,7 din PIB și astfel rămâne sub media europeană, care este de 3,85. Portugalia este una dintre țările care investește cel mai puțin în învățământul public, 5,5%, media OSCE fiind 6,1% și se prevede reducerea bugetului cu 700 de milioane de euro în domeniul educației uh, și în urma acestor decizii este afectat uh, învățământul de la cel preșcolar până la învățământul superior și la cercetare. Politicile destructive aplicate în Portugalia nu sunt compatibile cu acest ideal de egalitate. în uh, programele școlare, uh, programele școlare și situația din școli nu permite valorizarea profesorilor. Aceste situații concrete uh, fac să dea înapoi promovarea principiului oportunităților egale în educație principiu afirmat de Constituția Portugaliei. Astăzi, în secolul 21, trebuie să continuăm să urmărim uh, uh, obiectivele legate de egalitate și uh, este esențial ca guvernele să uh, investească în învățământ uh, pentru a garanta oportunități egale pentru femei și bărbați în toate domeniile cunoașterilor. Uh, tinerile trebuie încurajate uh, să intre în toate domeniile de învățământ pentru a-și extinde oportunitățile de carieră profesională. Trebuie să luptăm în continuare pentru o școală comunitară care să, care să valorizeze ființa umană fără discriminări să se ofere un spațiu de cetățenie în care tinerii și tinerile uh, să coopereze și să împărtăș- să-și împartă responsabilitățile țările, pregătindu-se um, pentru o participare în toate sectoarele societății. Vă mulțumesc pentru atenție. Obrigada, Mrs. Rubello. And finally, give the floor to Mrs. Agnieszka Kolowska, member of the FEN committee, who will... Și acum are cuvântul doamna Kolowska, care va împărtăși experiența sa ca și uh, fost ministru pentru egalitate de gen pani przewodnicząca! chciałabym pierwsze kilka minut swojego wystąpienia. înainte de toate aș dori să mă refer la contextul mai larg al egalității de gen și apoi câteva cuvinte despre educație. În ceea ce privește egalitatea, trebuie să analizăm câteva domenii cheie primul dintre ele fiind independența economică a acestor femei. Și asta se măsoară prin diferențele salariale și de pensie. Și asta poate fi măsurat. E vorba de un element ce poate fi cuantificat pentru a vedea exact cum stă situația cu egalitatea de gen. În al doilea domeniu important. Capacitatea de a concilia viața familială și profesională. Aici mă refer de asemenea și la dreptul de a uh, rămâne însărcinată. Apoi, e vorba și de numărul de posturi uh, de vârf ocupate de femei, femei accesul la uh, viața politică, accesul la uh, viața în general în societate, aici în continuare există stereotipuri. Apoi, în ceea ce privește diferențele salariale și de pensie, în Europa e vorba de o diferență de 17%, iar la nivel de salarii, la nivel de pensie e vorba de 9%, ceea ce înseamnă că în medie femeile reprimesc 40% mai puțin la pensie decât bărbații și un rezultat dramatic, pentru că sunt diferite obstacole și bariere care se acumulează și care duc la un astfel de rezultat. Și asta ne indică în mod foarte clar uh, care sunt condițiile economice pentru femei și care pot duce la o sărăcie economică a femeilor. Aceste discrepanțe, în continuare, aș spune că sunt subestimate, pentru că nu per- permitem luarea în considerare și a celor femei care nu se află pe piața muncii și care nu au drepturi la pensie. Deci nivelul de sărăcie economică în rândul femeilor crește și e foarte important în momentul în care abordăm chestiunea de egalitate de gen. Apoi, felul în care femeile pot să concilieze pe de o parte viața familială și pe de altă parte viața profesională. Aici, e clar că femeile au dreptul de a munci. Munca trebuie să fie accesibilă. Însă problema este următoarea. Intervine problema maternității, pentru că, evident, munca este o necesitate în viață. Nu putem să ne descurcăm fără, însă trebuie să fie o alegere liberă. După obținerea unei diplome, femeile trebuie să lucreze, nu pentru a câștiga uh, un salariu. Acum, problema principală intervine atunci când uh, intervine dorința de maternitate. Și de aceea feministele militează pentru drepturile lor pe la locul muncii. Bărbații pot avea, le pot avea pe ambele și o, un loc de muncă și o familie și asta nu pune probleme. Însă în momentul în care dorești să fii însărcinată și să ai copii, acest lucru afectează uh, posibilitățile tale și aceste oportunități pentru femei sunt mai reduse în momentul în care aceasta hotărăște să aibă copii. Consecință, această idee de a putea concilia viața familială și viața profesională este o idee foarte importantă și este foarte importantă și punct de vedere al politicilor sociale pe care le desfășurăm. Trebuie să notăm de asemenea faptul că există diferențe în acest domeniu, iar Comisia Europeană spune că în medie o femeie O femeie lucrează în medie 24 de ore pe săptămână, în timp ce bărbații lucrează 40 de ore pe săptămână. Să nu uitați că la domiciliu, în uh, gospodărie, femeile lucrează un anumit număr de ore, 24, iar bărbații doar 8. Deci, în concluzie, putem spune că femeile lucrează cu 10 ore mai mult decât bărbații pe săptămână, per total. Iar faptul că lucrează de trei ori mai mult și fără niciun fel de salariu, înseamnă că acest lucru le reduce șansele pe piața muncii. Acestea sunt stereotipuri și e clar că toate politicile care își doresc o adevărată conciliere a vieții profesionale cu viața familială trebuie să ofere o repartizare mai echitabilă a muncii care este făcută și în gospodărie. Evident, știm cu toții situații în care femeile sunt susținute de bărbați curajoși, dar, în practică, cel mai adesea, bărbații sunt cei care se află în situații mai bune și sunt uh, susținuți și serviți de femei. Deci, ar trebui să transpunem aceste idei și în sistemul de învățământ. Acum, vorbim despre și, și despre calitatea învățământului, pentru că în ceea ce privește cantitatea, e clar, am, am rezolvat deja această problemă. Însă eu am în continuare impresia că în ceea ce privește accesul la învățământ, accesul la educație, accesul la studii universitare, cursuri universitare, e bine, femeile de multe ori participă la aceste cursuri, la aceste activități, deci am putea spune că am suprainvestit sau femeile au suprainvestit în uh, educație și învățământ, însă nu avem același grad de eficiență comparativ cu cel al bărbaților. Deci, în ciuda faptului că femeile sunt mai bine educate, au diplome mai bune, observăm că după obținerea diplomei, acest lucru nu înseamnă neapărat că ele au mai multe șanse sau oportunități pe piața muncii. Și atunci întrebarea este următoarea, oare nu cumva irosim toate aceste șanse? Deci, în mod disproporționat, investim prea puțin pentru șanse după obținerea diplomei. Deci, există în continuare sisteme de uh, educație informală, uh, sisteme de formare, de obținere a unei experiențe și prin toate aceste sisteme cumulate putem oferi mai multe șanse femeilor. Din uh, intervențiile celorlalți oratori a și foarte clar că există stereotipuri uh, și există și factori culturali care intervin și care contribuie la felul în care sunt educați în mod diferit femeile, fetițele și băieții și care de fapt, perpetuează aceste stereotipuri în societate. Din fericire, nu e cazul în toate statele membre. Această situație nu e valabilă în toate statele membre, dar știm că de multe ori fetițele și băieții au jucării diferite și de multe ori jucăriile pentru băieți sunt mai interesante, mai atrăgătoare și um, mai uh, creative decât jucăriile pentru fetițe. Dacă vă amintiți, acum ceva vreme, uh, firma Lego a făcut niște jucării care propuneau și imagini feminine ca și inginer, ca și lider în societate, lucru care este important. Pentru că acest lucru, de fapt, în mod natural, nu face decât să sublinieze încă o dată faptul că există uh, stereotipuri. Stereotipuri care, în mod uh, negativ, afectează șansele și oportunitățile oferite femeilor. Apoi, cărțile, manualele, în general. De obicei, rolul uh, eroinelor feminine este mai mic decât cel al uh, eroilor masculini și observăm că acest lucru poate afecta în mod direct felul în care gândim felul în care imaginăm poziția femeilor în societate. Acum, în ceea ce privește manualele de învățământ la școală, de multe ori acestea oglindesc convingerile noastre, stereotipurile. Și de aceea este foarte important să ne asigurăm că aceste manuale și diferitele suporturi educaționale nu întăresc stereotipurile. Și asta o putem observa și în mass media, în jocurile pe uh, uh, calculator. Ace- au roluri, uh, caracterele feminine și masculine au roluri foarte diferite chiar și în jocurile pe calculator. multe ori femeile sunt fie servitoare, fie mame, fie uh, vrăjitoare sau pur și simplu soții. Deci, cu alte cuvinte, de rare ori acestea au un rol de rou în jocurile pe calculator. Asta oglindește, de fapt, niște stereotipuri reale. Fiul meu mi-a zis odată că găsise un joc pe calculator feminist care avea, de fapt, o fată, o tânără, ca și erou principal, lucru care nu se întâmplă deseori. Și e clar că acest lucru afectează percepția noastră și felul în care considerăm rolul pe care trebuie să-l îndeplinească o femeie în societate. O altă problemă reprezintă sexualizarea caracterelor feminine felul în care se arată fete, fetițe în, în mass media, tinerele în general, cu un context sexualizat. Lucru acesta este foarte important în ceea ce privește felul în care se vor desfășura relațiile între fete și băieți mai târziu în viață, ulterior. Deci e clar că e un element fundamental și trebuie să fim atenți la acest lucru. Apoi, intervin și alte aspecte. Uh, drepturile omului, trebuie să fim atenți, să nu uh, uh, întărim discriminarea prin întărirea anumitor stereotipuri. Muchas gracias a las... Mulțumim foarte mult, mulțumim participantelor la acest acest panel. Au fost niște poziții exprimate foarte interesante și sunt convinsă că vor duce la uh, concluzii foarte interesante în această dezbatere. Bun, acum lansăm dezbaterea și lansăm turul intervențiilor din sală. Vă rog, insist, să respectați limita de două minute. Mai întâi, are cuvântul domnul Gerard Scroble, poate am pronunțat foarte prost numele dumneavoastră și îmi cer scuze, membru al Comisiei pentru Educație și Bunăstare din Senatul Irlandez. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc. Crockwell este numele Aș dori să vorbesc despre profesorii de orientare profesională și despre rolul părinților în ceea ce privește egalitatea. Acești profesori de orientare profesională joacă un rol important în ajutarea fetelor și băieților să-și găsească cariere care nu sunt tradiționale. Trebuie uh, analizat rolul acestora și rolul părinților este unul cheie. În Irlanda, de curând, am mutat uh, consilierii de uh, orientare profesională în alocarea, în, în, practic sunt calculați ca profesori uh, și acționează din nou în, în sala de clasă, ceea ce mie nu mi se pare o idee bună. Însă profesorii trebuie să își dea seama că au uh, anumite stereotipuri și ei și trebuie să aibă o poziție conștient uh, Uh, care, conștientă care să combată aceste stereotipuri. Uh, părinții, la fel, uh, trebuie să încurajeze eliminarea acestor stereotipuri. Mă întrebați de ce eu, ca bărbat, vorbesc despre asta. Am opt surori, o soție și o fică și aspirațiile mele sunt a, pentru femeile din viața mea sunt aceleași ca pentru bărbat, ca pentru frații mei, de exemplu în domeniul uh, tehnologic, în medicină, uh, femeile nu sunt suficient de reprezentate. Progresele se fac în medicină, dar nu și în știință și uh, tehnologie. Cred că trebuie să avem o monitorizare proactivă a um, campionilor, să spunem așa, a celor care merg pe căi netradiționale. Ce sens Trebuie să dăm exemple de femei care au ajuns în domeniul uh, științelor și tehnologiilor, um, astfel încât și altele să se simtă inspirate. Și am văzut, uh, iată, și în această dimineață un exemplu al unei uh, fete care, iată, prosperă în domeniul tehnologiei și științei. Aș dori să spun că uh, chiar dacă nu facem nimic altceva, măcar ar trebui să existe un campion al egalității, un, un, uh, promo, o persoană care să promoveze egalitatea în fiecare școală, să fie un responsabil pentru asta. Și încă un element, doamna Ensler vorbea despre faptul că ne e teamă să vorbim despre sex. Uh, s-ar putea să vă intereseze că în noaptea dinainte de nunta mea, în urmă cu 35 uh, de ani, mama mea uh, mi-a spus, uh, fiule, trebuie să discutăm despre ceva despre care n-am discutat până acum și am spus, așa e, dar nici nu vom discuta despre asta chiar acum. Mulțumesc foarte mult. Muchas gracias. Ahora eh, del Parlamento de Croacia tiene... Mulțumesc foarte mult și acum din partea Parlamentului Croat, doamna Duma Poliar. Hvala lijepa. Kolegice i kolege, școle u Hrvatskoj također uče stereotipima. Analize uče... Mulțumesc foarte mult! Și școlile din uh, Croația mm, sunt pline de stereotipuri. Uh, se arată bărbat ca fiind uh, muncitor și ambițioși, iar fetele tinere, drăguțe și gener. De multe ori bărbații sunt arătați alături de femei care au rol de victimă. Anumite căi sunt uh, prevăzute numai pentru uh, fete, unele numai pentru băieți. Fetele întotdeauna ar trebui să fie profesori și băieții piloți. Iar invers, lucrurile sunt, se întâmplă foarte rar. Femeile sunt arătate ca fiind mame, bunici, uh, sunt arătate în domeniul rural. Rolul femeii este văzut ca fiind în familie, unde are loc, unde are grijă de uh, copii, de familie, uh, gătește și așa mai departe. Femeile apar foarte rar în rol profesional și când apar astfel sunt infirmiere sau profesoare. Femeile sunt uh, arătate ca fiind sensibile, religioase și se insist și ca uh, fiind cele care insistă asupra dragostei de patrie și asupra religiei. Bărbații sunt arătați ca fiind lideri puternici. Deci uh, femeia simbolizează familia și bărbatul cariera profesională. Ce încercăm să facem în Croația pentru a schimba aceste stereotipuri? Promovăm egali, uh, reprezentarea egală a bărbaților și a femeilor în manuale și încercăm să evităm imaginile stereotipice, încercăm să schimbăm limbajul în uh, manuale și nu numai. Am început uh, reforma uh, curiculei pentru școala primară și secundară și încercăm să sensibilizăm și profesorii în ceea ce privește egalitatea de gen. De asemenea, încercăm să învățăm fetele și băieții ce înseamnă egalitatea de gen și încercăm să promovăm egalitatea de gen și la nivelul învățământului superior, mai ales în cadrul profesorilor, viitorilor profesori. Egalitatea de gen ar trebui să fie promovată și prin faptul că s-a modificat uh, legea electorală, s-a impus o, un contingent de gen de 40%. Eh, Mulțumim foarte mult și acum din partea Parlamentului portughez are cuvântul doamna Aicia Pais. Mulțumesc. În numele Parlamentului portughez aș dori să urez bună dimineața Parlamentului European și să vă felicit pentru această inițiativă. Aș dori să îi mulțumesc doamnei Rubelo pentru informațiile oferite despre Portugalia în această dimineață. Aș dori să mă refer la Malala, uh, câștig, uh, laureata premiului Nobel și a premiului Zaharov. Ea a spus, educația este totul pentru fete. Asta a spus. Și în Asia, în Europa, în întreaga lume este valabil acest lucru. Ceea ce trebuie să facem acum este să eliminăm stereotipurile de gen, stereotipuri care au încetinit progresul fetelor, dar și băieților în ceea ce privește oportunitățile egale în educație și la, pe piața locurilor de muncă. În Portugalia, 60% din absolvenți sunt femei. Am făcut progrese dacă ne uităm la profesiile în domeniul juridic, ne descurcăm foarte bine dar în continuare este o profesie dominată de bărbați. Dacă dorim ca femeile să aibă rol de cetățean uh, de plin, trebuie să se bucure de egalitate. Asta înseamnă că trebuie să facem tot ce putem pentru a elimina stereotipurile de gen și pentru a permite femeilor să aibă o educație, un loc de muncă și în același timp să găsească un echilibru între viața profesională și cea privată. Cred că acest lucru ar, benefic- ar fi în beneficiul tuturor, bărbați și femei, pentru că atunci când uh, femeile nu o duc bine, nici bărbații nu o duc bine. Avem nevoie de o lume mai justă, echitabilă și cu egalitate pentru toată lumea, indiferent de genul cu care te-ai născut. Obrigada. Ahora tiene la palabra por el. Mulțumim. Și acum din partea Parlamentului European, doamna Esner Perci. Voorzitter, <clears throat> Voorzitter, ik zit hier nu en ik dacht aan dertig jaar geleden. Mulțumesc. Stau aici și mă gândesc uh, la ce se întâmpla în urmă cu 30 de ani. Eram în uh, Olanda, eram fermier, n-aveam o educație și am vrut să intru în politică. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să fac un curs de uh, vorbit în public am învățat uh, cum să vorbești în numele tău și cum să-ți aperi valorile. A fost un curs foarte scump, dar uh, mi-a oferit foarte mult, pentru că până la urmă am reușit să spun ceea ce vreau să spun. Iar bărbații cu care vorbeam m-au respectat. Apoi am mers la organizații de femei și acestea erau puternice în țările de jos și mi-au spus cât de important este să fii activ în politică și în domeniul uh, economic. Și 30 de ani mai târziu, iată-mă, uh, înapoi în Parlamentul European. Uh, în urmă cu un an am crezut că pot să ies la pensie, dar până la urmă uh, m-am răzgândit și am vrut să mă întorc și am primit 130.000 de voturi și nu numai din partea unor femei. De multe ori femeile nu sunt amabile unele cu celelalte, sunt în concurență, nu se sprijină reciproc. Este important ca femeile să se sprijine reciproc. Și de asemenea, este important să vedem ce, ce, le, permite la băr, ce le permite bărbaților să fie în anumite poziții. Și un ultim element pe care aș dori să-l menționez este că în organizațiile de femei și, și în educație Uh, se, uh, se, toate acestea ajută femeile să depășească obstacolele și trebuie să continuăm să facem. Eh, Mulțumim foarte mult și acum din partea Parlamentului din Germania, Bundestag, doamna Acele. herzlichen Dank. Mulțumesc. Eu reprezint Germania, să spunem așa. Aș dori să spun că schimbarea stereotipurilor se poate face prin pași mici, poate chiar și prin legislație și întotdeauna mai bine mai târziu decât niciodată. De exemplu, am putut să obținem uh, uh sprijinul pentru uh, uh, îngrijirea copiilor dincolo de un an, am obținut uh, noi alocații care permit atât femeilor cât și bărbaților să se întoarcă la serviciu după nașterea unui copil. Iar mâine vom decide contingentul de femei de 30% în uh, consiliile de administrație. Uh, sancțiunea în lipsă uh, va fi acela de a avea un, un loc liber obligatoriu. Avem nevoie de femei nu numai ca exemple, ci de rețele de femei care să se uh, sprijine reciproc, așa cum o fac bărbații de secole. Încă un punct important uh, menționat și în studiul pe care l-ați uh, furnizat în dosar, la 7.4, se vorbește despre școli uh, bazate pe gen. Eu în 98 am efectuat un astfel de studiu și ne-am dat seama cât de important este uh, ca să se predea uh, copiilor și în domeniul tehnic, uh, e bine, pe gen, uh, de exemplu, universități numai pentru femei. Mi se, pa, mi se pare foarte important, de asemenea, că nu mai există numai albă ca zăpada și frumoasa din pădura adormită, ci uh, un model este și Barbie, uh, poate că am putea să impunem noi uh, modele și astfel am putea să schimbăm traiectoria profesională a multor femei. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și acum din partea Parlamentului Elen are cuvântul doamna Fotininache. Ah. Thank you very much, Chair. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt uh, din Grecia și înainte să fiu aleasă în Parlament, uh, eram profesor universitar. universitar. Permiteți-mi câteva observații bazate pe experiența mea academică. În primul rând, faptul că miza este în continuare Uh, educația educatorilor, ceea ce, așa numesc eu asta, așa nume profesorii din școala primară, secundară și în domeniul universitar ar trebui să uh, stabilească o orientare de egalitate de gen și să transmită o mentalitate în acest sens. Numai prin educație mintea umană se emancipează, stereotipurile sunt uh, distruse și numai așa lumea se poate schimba. În al doilea rând, în ultimii ani, uh, în universitățile elene există un uh, progres al studiilor de gen. Multe cursuri sunt oferite, mai ales în domeniile de studii sociale, dar există și pro, uh, proiecte finanțate care uh, leagă problema egalității de gen de chestiunea de cetățenie și democrație încă un element ce nu ține de educație, ci de domeniul loc, uh, forței de muncă. În ciuda faptului că există oarecare egalitate de gen în educația din Grecia, există o mari disparități la, la locul de muncă. Și nu este vorba neapărat de chestiuni de hărțuire sexuală, ci mai degrabă discriminare uh, bazată pe gen în, în oportunitățile de ocupare. Prima victimă a crizei, prim, cea mai, primele victime ale uh, crizei au fost femeile. Femeile uh, au de cele mai multe ori un loc cu normă parțială. Femeile sunt primele care uh, sunt date afară, uh, de multe ori din motive neexprimate și anume uh, faptul că femeile vor să aibă un copil. Este un uh, subiect crucial care nu trebuie uitat. Mulțumesc! Thank you. Muchas gracias. Eh. Mulțumim foarte mult. Și acum, în numele Comisiei pentru afaceri legate de muncă din partea Suediei are cuvântul doamna Serkankos. Tack så mycket, eh, fru ordförande, ärade ledamöter. Domnul Sercancos, mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc mai întâi pentru inițiativa de a organiza această conferință. Femeile sunt mai puțin reprezentate decât bărbații în politică, câștigă mai puțin și sunt expuse violenței în societate, în familie și atâta timp cât va dura această situație nu vom putea vorbea, vorbi de o Europa egalitară. Trebuie subliniat faptul că parlamentele și guvernele naționale au un rol foarte important de jucat. De aceea sunt mândru, uh, să, pot să spun astăzi, că în uh, Suedia, primul ministru se declară ca fiind feminist. A, apărut, a apărat campania He for She, el pentru ea. Este important ca bărbații să se implice în campaniile de apărare a drepturilor femeilor și bărbații trebuie să apere egalitatea de gen și Eforturile guvernelor sunt fundamentale dacă dorim să facem în așa fel încât în Europa să existe cu adevărat egalitate. Guvernul suedez în guvernul suedez, uh, egalitatea de reprezentare între femei și bărbați este uh, o realitate și uh, guvernul face eforturi pentru că această egalitate să se regăsească la toate nivelurile societății. Um, trebuie să se facă mai mult pe, termen lung, în mod sistematic, pentru că această egalitate să devină realitate. Astăzi, Există încă diferențe de salarizare între femei și bărbați. Astăzi, mai ales femeile um, au și o muncă neremunerată pe, când, pe lângă munca lor uh, remunerată. Mai, multe, mai mult femeile se ocupă de persoanele în vârstă și de copii. Doamna președinte, în încheiere, generația actuală și generațiile viitoare au nevoie de participarea tuturor, a bărbaților și a femeilor. E o chestiune de justiție, dar și de inteligență. Este regretabil să nu uh, putem exploata astăzi întregul potențial al uh, jumătății din uh, mâna de lucru din lume. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Cos, și acum din partea Parlamentului Maltez are cuvântul doamna Marlene Faruca. Madame Chair. Domnul președinte, Așa cum a spus Manon în această dimineață, când ne-a vorbit despre rolul său în promovarea tehnologiei, chiar și pe lângă persoanele în vârstă, trăim într-o ă, trecem printr-o perioadă în care tinerii pot să îi învețe pe bătrâni, unde, unde tinerii au ce învăța pe bătrâni. Și astăzi, învățarea la orice viață este o realitate. Când eram tineri, comunitățile, școlile uh, ne ofeream educația. Astăzi învățăm în comunități, în familii, în școli, dar și din media socială și pe internet. Și eu cred că conectivitatea poate fi crucială pentru a reduce distanța între femeile care au acces la educație și cele care nu au acest acces. Și noi ne aflăm aici pentru că dorim ca toți cetățenii noștri să se împlinească în viață și pentru a reuși acest lucru trebuie să abordăm diferențele. Vorbim despre egalitate, dar oportunitățile egale sunt foarte importante, dar pentru a ne se permite oportunități egale, trebuie să vorbim despre diferențele între femei și bărbați, vulnerabilitățile femeilor și ale bărbaților și să abordăm aceste diferențe de lungul întregii vieții ale femeilor pentru că această diferență să nu fie un obstacol în calea împlinirii sale. Mulțumesc, doamnă președinte! Muchas gracias. Continuamos. Mulțumim foarte mult și acum continuăm cu dezbaterea și vom încerca să integrăm și câteva din solicitările de luare de cuvânt din uh, panelul precedent, acei colegi care nu au putut să intervină pentru că ne presa timpul, are acum cuvântul doamna Susana Ros, membra Comisiei pentru Egalități din, Con, din Spania. Muchas gracias. Nelson... Mulțumesc foarte mult. Nelson Mandela spunea că educația este arma cea mai puternică pentru a schimba lumea invest, să investim în copilărie prin educație este ceva ventabil și este ceva în beneficiu tuturor, e un element fundamental pentru a avea drepturi pentru copii, fetițe și băieți și pentru a transforma societatea și este un drept, un drept care, uh, pe care nimeni nu ți-l poate lua. Dreptul la educație, de asemenea, este un drept. Sistemul educativ este cadrul potrivit pentru a pune capăt inegalităților și pentru a eradica violența. Învă... Centrele de învățământ trebuie să fie spații de libertate, de egalitate, de conviețuire. Educația reprezintă instrumentul cel mai puternic pentru a pune capăt inegalităților și cea mai bună educație este cea care se face bazându-se pe principiul egalității. Trebuie să pariem pe o educație de calitate, inclusivă. Putem vorbi chiar despre coeducație, un principiu de egalitate de gen. Dreptul fiecarei fetițe, fiecarei femei este să profite de oportunități, fără violență. Fiecare fetiță, fiecare femeie are dreptul să-și exprime um, opinia în societate. Și uh, acest lucru nu se poate face dacă o fetiță nu poate merge la școală. Pentru că fără învățământ, fără educație, nu avem competențe, nu avem uh, posibilități. Deci e clar că o femeie care este pregătită este sigură de ea și poate face alegerile potrivite. Pe plan internațional aș spune că un singur an suplimentar de învățământ sporește cu 20% veniturile unei fete care ulterior va avea un loc de muncă, lucru care va ajuta atât familia sa cât și comunitatea. Și uh, situația de criză nu poate fi o scuză, un pretext pentru a uh, nu fi atenți la aceste aspecte de, în materie de egalitate. Toate aceste lucruri țin și de dezvoltare. Dacă investim în fete și în educația fetelor, este un lucru cel mai inteligent pe care guvernele îl pot face. Pentru că vom avea o forță de muncă mai bună, mai bine pregătită, mai calificată și, de asemenea, se va crește și uh, produsul interior brut al uh, fiecarei țări. Deci, egalitatea nu este doar un scop în sine, ci este un instrument înspre dezvoltare, înspre democrație, pentru dezvoltarea economică ulterioară a țărilor noastre și e, uh, cea, mai bună, uh, cea mai bună investiție pe care o poate face o țară este tocmai în sistemul său de învățământ. Muchas gracias. Mulțumim foarte mult. Și acum, din partea Parlamentului Italian, are cuvântul doamna Oara Carozzi. Grație. Mulțumesc. În țara mea s-au făcut multe progrese în școlarizarea fetelor, mai, eh, inclusiv în ceea ce privește um, uh, facultățile alese, dar uh, există încă diferențe. De exemplu, la 15 ani, fetele au rezultate mai uh, proaste la testele în domeniile științifice decât băieții. Chiar dacă sunt uh, foarte deștepte, uh, au mai mari dificultăți uh, în a-și gestiona anxietatea. Avem mai multe studente la Politehnică, uh, cifra acestora este în creștere. Este însă fundamental să se depăstească stereotipurile. Aș dori să vă vorbesc despre un proiect inițiat la sfârșitul anilor 90 în țara mea și se numea Polit, uh, oportunități egale în manuale. Și uh, editurile participau uh, Uh, la acest program uh, cu scopul depășirii stereotipurilor. Uh, din păcate, ulterior, acest proiect a fost abandonat, dar stereotipurile sunt încă prezente și condiționează alegerile tinerilor și ale ale tinerelor. Încercăm să reluăm aceste subiecte pentru a sensibiliza din nou editurile și uh, profesorii, pentru că măcar în școală să se depăsească stereotipurile care există în continuare în societate. Și cred că astăzi avem posibilități de succes pentru că în Parlament uh, uh, sunt mult mai multe deputate decât în trecut și pentru prima dată Femeile reprezintă o, o treime din Parlamentul Italiei. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Și acum, din partea Parlamentului din Kosovo, are cuvântul doamna Almalama. lama uh, Mulțumesc, voi vorbi albaneză. shumë uh, të nderuar deputet të Parlamentit Evropian, dhe... Stimați eurodeputați, Uh, stimați deputați din Parlamentele Naționale, mult din ceea ce am dorit să spun a fost deja spus. În Kosovo situația este foarte similară cu cea din celelalte țări din regiune și poate din întreaga Uniune Europeană. Majoritatea uh, celor care ne educă copiii, uh, adică profesorii, sunt femei și folosesc manuale care au fost făcute de bărbați. Este foarte important ca uh, acești uh, profesori să fie formați pentru a elimina discriminările pe bază de sex. Nu trebuie să fii neapărat feministă ca să înțelegi uh, că dacă toate uh, exemplele din manuale, toate modelele uh, sunt uh, masculine, iar fetele sunt reprezentate ca făcându-se de lucruri mai ușurele decât bărbații care fac lucrurile cele mai importante. Și um, toate țările noastre trebuie să investească în formarea profesorilor. Aceștia au un rol crucial și Bineînțeles, nu trebuie să uităm educația în familie, dar după părerea mea, formarea dascărilor rămâne esențială. Dar pentru a putea face acest lucru e nevoie de fonduri și multe dintre țările din regiune nu alocă suficient buget acestor uh, priorități. De aceea, ministrii învățământului, în momentul în care își fac programele, trebuie să includă și femei uh, în acest proces pentru a face încă un pas spre eliminarea acestor diferențe. Mulțumesc! Finalizare este... Mulțumim foarte mult și pentru a încheia aceste dezbatere, în așa fel încât să putem începe următorul panel, are cuvântul din partea Parlamentului din Serbia, doamna Cortamic. Thank you, and I'm personally... Mulțumesc. Mulțumesc Parlamentului European pentru că a organizat această conferință, pentru că eu cred cu adevărat că politica uh, este despre oameni și pentru oameni. În uh, secolul 21, acum, în epoca tehnologiei, ignoranța trebuie să fie o alegere și pentru a putea face alegeri trebuie să fim într-o poziție egală ca să uh, alegem să nu folosim anumite uh, tehnologii, anumite posibilități. Dar, din păcate, nu e așa. Uh, bărbații au acces la toate aceste oportunități, în timp ce fetele nu au același acces. De ce? Din trei motive, aș spune eu. Întâi, pentru că de când e lumea, bărbații fac regulile și femeile le acceptă. Și facem eforturi pentru a permite tuturor fetelor să aibă acces la uh, educația de calitate, la posibilitatea de a se ameliora. Trebuie să permitem femeilor să schimbe regulile, să fie agenții schimbării. De aceea cred că această conferință este atât de oportună. În al doilea rând, al doilea motiv este această Uh, tradiție privind uh, comportamentul femeilor. Toată lumea știe ce înseamnă a fi acceptabil din punct de vedere social pentru o femeie. Nu se consideră că e bine ca o femeie să fie inginer sau uh, politician uh, sau arhitect, pentru că se consideră că nu este o profesie grațioasă. Eu cred că educația fetelor trebuie să fie noua grație a secolului 21 și al treilea motiv pe care trebuie să vi-l comunic uh, motiv pentru care nu avem acces egal la educație este faptul că în perioada de criză, nu doar criza economică, dar și o criza valorilor, nu trebuie să permitem ca fetele să plătească uh, prețul acestei, uh, acestei crize a valorilor. Mulțumesc! Thank you. We finish this, this... Mulțumesc. Am încheiat dezbaterea din cadrul acestei, acestei a, doua, a doua grupe de discuții. Uh, și acum uh, a treia secțiune va fi condusă de colega mea Silvia Costa, președintea Comisiei pentru Cultură și Educație din Parlamentul European. Bine ați venit, doamnă Costa! Mulțumesc, uh, stimată doamnă Irace Garcia Perez. Mă bucur că mă aflu aici. Îmi pare rău că vin atât de târziu, dar vin de la altă conferință, de altundeva din Bruxelles pe alte aspecte, dar tot legate de educație, și anume de parteneriatele între universități și mediul de afaceri, care este de asemenea un subiect foarte important. Mă bucur că Comisia pentru Drepturile Femeilor uh, a organizat uh, această conferință și uh, grupul de interes din Parlamentul European pe acest uh, subiect reunește persoane de la Comisia pentru Drepturile Femeilor și de la Comisia pentru Cultură um, pentru a ne promova interesul nostru comun și uh, cu ocazia acestei uh, Zile Internaționale a Femeilor și înainte de um, Comitetul ONU pentru Femei. Eh, ca să, fie, ca să fie mai clar și să pot să ehm, mă uh, exprim și mai ușor și mai repede, voi continua în italiană. Eh, vorrei introdurre questa... Aș dori acum să introduc a treia masă rotundă, această a treia dezbatere, cu trei invitați trei experți de excelentă calitate ehm, și apoi voi da cuvântul uh, doamnei Rodriguez și celorlalți experți. Adevărata revoluție reușită în uh, uh, secolul 20 a fost școlarizarea fetelor. În a doua parte a secolului 20, față de prima parte, a crescut foarte mult prezența femeilor în școli, dar uh, și uh, uh, proporția femeilor uh, în rândul dascărilor. Aceste date arată că promovate și de strategia UE 2020, au arătat că succesele au fost obținute de fete în școli. Abandonul școlar afectează 12% din fete și 16% din băieți. Obiectivul european este ca acest procent să scadă la 10%. În universități, Um, femeile sunt uh, mai prezente decât uh, bărbații, nu doar în țările din nord, uh, ci și în restul Uniunii Europene, de exemplu în Malta sau în România sau în Irlanda. Și în universități, după cum știm, la tinerii de 20 de ani sunt 42% femei și 30% bărbați. Deci, Femeile reprezintă 60% uh, din studenții care obțin diplome universitare. Acestea sunt veștile bune. Dar apar discriminări precoce, directe și indirecte, și segregări uh, în uh, studii. Chiar dacă uh, s-au mai schimbat lucrurile, nu e adevărat că nu s-a schimbat nimic, există încă diferențe. Femeile sunt mai prezente în domeniile umaniste uh, și decât în domeniile științifice. Sunt mai puțin încurajate tinerele să se implice în activități de cercetare chiar dacă unele femei uh, sunt excelente în acest domeniu, sunt mai puține în formarea profesională tehnică și mai puține cu calificări care lipsesc la nivel european, de exemplu în domeniul mediului, energiei sau al tehnologiilor digitale. Încă, deci, este prea mic numărul femeilor, fetelor care se orientează spre aceste domenii și cred că trebuie să ne uh, interogăm și în legătură cu prezența mare a femeilor în rândul dascărilor. În țara mea um, este clar că mai multe femei sunt profesori decât bărbați, dar ceva nu a funcționat deloc bine în ceea ce privește reducerea stereotipurilor sau consolidarea uh, respectului de sine în rândul copiilor și în promovarea oportunităților egale și a unei abordări aparent neutre, dar de fapt nu neutre, în legătură cu perspectivele de dezvoltare personală care au fost încurajate și merită cred, să ne gândim la toate aceste lucruri. Noi, la Comisia pentru Cultură, facem eforturi pentru a consolida politicile uh, de actualizare și de promovare de noi modele uh, pedagogice uh, în rândul dascărilor. Și cred că ne mai, ne mai confruntăm cu încă o provocare care uh, fac ca fetele să fie și subiect, dar și victime uh, discriminate. E vorba de modelurile interculturale și religioase în Europa. Știm că azi uh, și în urma tragediilor care au avut loc în anumite țări, trebuie să ne punem mai multe întrebări în legătură cu politicile de integrare politicile interculturale în locul multiculturalismului sau asimilării. Femeile au un cuvânt de spus, trebuie să spună ceva, pentru că deseori sunt victimele acestor uh, abordări uneori greșite. Este important ca la următoarea uh, în următorul summit ONU privind drepturile femeilor, la 20 de ani după conferința de la Pekin, se va vorbi din nou despre educația femeilor. Deci, această um, abordare a Parlamentului European este strategică și va trimite și o parlament și o delegație acolo, dar și în uh, uh, campania lansată de Obama, eu cred că și Europa trebuie să fie mai activă în parteneriatele cu țări terțe, în cooperare pentru dezvoltare, noi am uh, inaugurat o nouă filozofie de parteneriate, așa numitul More for More și în al doilea More trebuie să se ceară și mai multă educație pentru femei, mai multe drepturi și um, protecția lor față de, protejarea lor față de discriminări. Educația tinerilor să, să se află alături de politicile de sănătate, de protecția mediului, protecția drepturilor și protecția față de violență. Și trebuie să uh, abordăm lucrurile mai profund, să permitem să se înțeleagă distinția între învățământ, instruire ca formare intelectuală care înseamnă transmiterea de cunoștințe și care trebuie să ducă la educație. Nu neapărat duce la educație și educația uh, înseamnă transmiterea de valori, de idei, de comportamente, de identități care stau la baza formării personalității și a relațiilor sociale. Și dacă prima are o definiție mai, are o definiție mai individuală, a doua este o responsabilitate de ordin mai social, pentru că depășește uh, strict sistemul uh, de învățământ, pentru că atât în școală cât și în afara școlii vorbim astăzi mult despre așa numitele soft skills, așa numitele competențe de cetățenie, de rezolvarea problemelor, capacitatea de a lucra în echipă de responsabilitate asumată față de ceilalți, care sunt la fel de importante ca și celelalte competențe sau cunoștințe formale. Și cred că această recunoaștere S-a vorbit despre hidden curriculum, deci programa ascunsă. Deci, e vorba de competențe informale care trebuie să aibă o valoare și este o obligație pentru statele membre să le recunoască uh, Um, în programe și în verificarea cunoștințelor și astfel femeile vor fi valorizate pentru că femeile au mai multe competențe informale pe piața muncii actuale și având în vedere uh, provocarea de noire sociale și competitive, aceste competențe sunt strategice. Deci trebuie să acționăm, cred, în trei direcții în încheiere. Întâi, la nivel de modele și instrumente de educație încă din uh, prima copilărie pentru fete și băieți. Eu nu sunt pentru un concept care să spune că singura cale de ieșire dezbatem, nu? Deci eu nu cred că trebuie să promovăm o iluzorie educație neutră. Noi venim dintr-o școală care s-a considerat neutră. Eu cred însă că trebuie să pretindem faptul că uh, Modelele de educație trebuie să ajute pe fete și băieți posibilitatea de a, de a dezvolta identități echilibrate și să le permite să înțeleagă că diferența în uh, preună cu celelalte diferențe, consolidează dialogul, includerea, uh, incluziunea socială și respectul de sine, stima de sine a fetelor și a băieților. Deci este un obiectiv important, cred. Și, deci, în domeniul educației trebuie să se să nu uităm că s-a schimbat paradigma prin includerea mediului digital și cred că trebuie să avem modalități de, uh, de, de învățământ mai orizontale și în domeniul social. Și acum a spus și doamna comisar, Și așa cum va spune și doamna raportare în textul său, este foarte important angajamentul de a crea un mediu care să primească mai, mai bine, să fie mai primitor pentru femei, pentru că e incredibil că femeile sunt atât de bine formate și apoi pe piața muncii este așa de mare diferență. Trebuie să se permită alternanța între școală și locul de muncă și foarte devreme trebuie să existe posibilitatea de a obține doar cunoștințe, cât și competențe, capacități de aplicat concret și astfel vor fi ajutate femeile care au mai puține șanse, inclusiv în viața profesională, de uh, a se forma, de a se recicla. Și concilierea vieții profesionale cu viața de familie uh, este un subiect strategic și mă bucur că s-a anunțat că se vor face mai multe în legătură cu directiva privind concediul de maternitate și de paternitate. În fine, nu trebuie să uităm un element cultural simbolic. În timp ce se face acest efort în școli, universități și instituții, mai există încă o altă problemă și anume modelele din mass media <laughs> în țara mea, dar știu că nu se întâmplă acest lucru doar în țara mea. Deci mass media propune modele insuportabile de identitate feminină, dar și masculină, care nu fac decât să creeze contradicții, ambiguități. Și astfel influențează negativ uh, comportamentele și o acțiune contrară a ceea ce dorim noi să facem aici. Cred de asemenea că nivelul cultural simbolic este important și pentru întreprinderi. Trebuie să responsabilizăm întreprinderile pentru a primi mai bine aspectele specifice și drepturile femeilor și bărbaților de a concilia familia, uh, activitatea profesională, timpul liber și timpul pentru activitatea cetățenească ultima informație pe care doresc să vă dau este legat de cercetare în acest domeniu, de exemplu realizată de Women Economics, care demonstrează că nu doar aportul învățământului și ocupării femeilor are un efect multiplicator asupra uh, creșterii PIB-ului, asupra rezultatelor copiilor la școală și asupra resurselor pentru un nou sistem de uh, uh protecție socială, dar întreprinderile care investesc mai mult în uh, echipe de conducere mixte, bărbați și femei și mai mult în femei, au mai mult succes datorită capacităților de a inova. Și acesta cred că este noua noastră sarcină în politicile educative din acest secol generația noastră, a dumneavoastră, trebuie să continue pe această cale, să nu considerăm că s-a făcut deja totul. Totuși am făcut deja o bucată din drum, dar fiecare generație are datoria de a reinterpreta și de a apăra ceea ce s-a obținut. Îmi cer scuze, am vorbit cam mult, dar uh, sunt pasionată pentru acest subiect. Și acum dau cuvântul celor uh, doi experți și colegei din Parlament. Uh, are cuvântul mai întâi Staninira Adrimitova din Bulgaria. Deci doamna Stanimira Hadjimitrova, uh, care în cadrul unui ONG în Bulgaria uh, a pus pe picioare 40 de proiecte în țara sa și în sudul Europei. Vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor, dragi colegi din Parlamentul European și din Parlamentele Naționale. Vreau să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a acordat de a vă împărtăși câteva din ideile noastre după 20 de ani de angajament înspre egalitate de gen. Venind din o universitate natură tehnică din Sofia și apoi Uh, am uh, obținut și o diplomă în uh, economie, însă după conferința de la Beijing, egalitatea de gen mi-a intrat în suflet pentru totdeauna. Mi-a schimbat viața. Emanciparea ce înseamnă? Înseamnă să îți realizezi potențialul pe deplin și dacă noi hotărâm că emanciparea fetelor și a femeilor este scopul nostru, atunci această emancipare trebuie să se afle în centru, miezul educației. Mai mult decât atât, trebuie să reevaluăm și să rețintim, să redefinim educația. Să reevaluăm pentru că este important să avem o evaluare, nu doar în ceea ce privește școala primară, ci să continuăm și în învățământul secundar și chiar și după. Cu alte cuvinte, educația trebuie să fie un proces de învățare de-a lungul întregii vieți. De asemenea, înseamnă să construiești respect, sensibilitate față de chestiunile de gen și asta încă de la grădiniță. Și spun acest lucru din propria mea experiență. Timp de ani de zile am avut, acum 10 ani de zile de fapt, am avut o uh, curiculă de studiu regată de egalitatea de gen în anumite școli și în grădinițe și vă puteți imagina cât de încununată de succes a fost această activitate. Dar pentru asta e nevoie și de formarea profesorilor lucru care, evident, necesită și o posibilitate suplimentară de a îmbina în mod armonios viața profesională și personală. Trebuie să rețintim uh, gândirea noastră, pentru că nu e vorba doar de alfabetizare, ci e vorba și de o dezvoltare globală în cadrul procesului de mondializare E nevoie de o regândire a ceea ce înseamnă cetățenia, uh, respectul, uh, stima de sine și leadership-ul. Și asta trebuie înscrisă într-un context al uh, secolului 21. Această abordare reprezintă că, uh, faptul că trebuie să introducem toate aceste chestiuni globale în programa de învățământ, pentru că studenții în continuare nu au suficientă experiență în ceea ce privește comunicarea interculturală între diferite comunicați, felul de a depăși anumite uh, stereotipuri, de a face față rasismului și, a xenof- și xenofobiei. Și clar că asta va ajuta oamenii să comunice în mod eficient, să înțeleagă procesele la nivel global, să raționalizeze, să-și definească propriul rol într-un context pentru a deveni adevărați agenți de schimbare a situației. Trebuie să redefinim acest lucru pentru că există și o definiție a UNESCO care cuprinde trei, pilari, trei piloni cheie, învățământ formal, neformal și informal, iar educația formală trebuie să uh, cuprindă și celelalte posibilități. Dezvoltarea unei educații non, neinformale se bazează pe uh, lupta împotriva violenței de gen și rezolvarea conflictelor. Am dorit să subliniez patru puncte, ca și rezumat. Și unul dintre ele va pune accentul pe drepturile femeilor, un altul se va referi la atenția necesară ce trebuie acordată anumitor uh, probleme cu care se confruntă anumite grupuri, părți ale societății și un alt aspect se referă la profesor și în final la finanțare și investiții. Trebuie să promovăm drepturile femeilor și asta se poate face în școală, să punem capăt astfel stereotipurilor de gen. uitați-vă la anumite excepții pozitive în acest sens, și anume țările scandinave, care fac deja acest lucru. Noi trebuie să avem, de asemenea, și uh, cursuri pentru educație sexuală, egalitate de gen. Trebuie să formăm profesorii, pentru că profesorii sunt cei care vor preda la rândul lor aceste idei. Și trebuie să avem anumite măsuri care să cuprindă și uh, alte aspecte, cum ar fi abuzul sexual, spre exemplu, prin internet a, abuzurile sexuale față de fete până în 16 ani, până la vârsta de 16 ani. trebuie să investim în formarea și educația băieților pentru a pune capăt violenței de gen. Trebuie să permitem femeilor să se exprime liber față referitor la această violență și trebuie să le ajutăm să iasă din acest rol de victimă. Nu uitați că există oarecare segregare pe piața muncii și acest lucru a fost de altfel de nenumărate rândul menționat în această dimineață. Trebuie să vedem exact ce învață femeile. Trebuie să vedem că acest lucru le va servi ulterior pe piața muncii și asta se leagă și de independența economică a acestor femei. Și ulterior, și acest lucru nu s-a menționat încă, se leagă și de posibilitatea de a participa la decizii la diferite niveluri, eventual de a participa la viața politică. O, o, o femeie care nu este educată nu va fi în măsură să și financeze campania sa electorală. Știți acest lucru, pentru că sunteți cu toții uh, uh, oameni și femei la nivel politic, care intervin la nivel politic. Și această lipsa de independență economică face în așa fel încât femeile să depindă fie de partide politice, fie de soți și așa mai departe. Timp de ani de zile am participat la un grup de lucru care tocmai s-a focalizat pe această idee de emancipare a femeilor și vă pot furniza foarte multe exemple. Femeile de multe ori se lansează în științe sociale. Sunt, sub, sunt uh, uh, mai prost plătite, uneori sunt chiar marginalizate și acest lucru afectează nivelul per total al calității De aceea trebuie să ne gândim la diferite posibilități de formare și de stagii, și asta încă de învățământul secundar. Aici puteți vedea cifre pe care, peste care am să sar pentru că foarte azi dimineață. Dar există și o petiție care a fost lansată luna aceasta și care se focalizează pe data de 8 martie pentru emanciparea femeilor. Evident că am semnat-o. E o petiție care se referă la ceea ce putem face pentru a pune capăt discrepanței de gen care există la nivel tehnologic. Și aici se spune, eu cred că într-o lume, dacă ne dorim o lume prosperă, trebuie să pariem pe femei și acestea trebuie să fie, uh, să aibă capacități tehnologice. Și lansez un apel către guvernul meu și către Națiunile Unite pentru a se asigura că femeile sunt astfel luate în considerare și sunt puse în centrul acestui domeniu tehnologic. Trebuie să înlăturăm barierele pentru dezvoltare și pentru învățarea capacităților tehnologice. Trebuie să creștem investițiile la nivel tehnologic în atenția tinerelor. Și trebuie să ne asigurăm că femeile și fetele tinere participă la acest proces inovator și să creștem uh, nivelul de recrutare și de progres pe care îl pot avea femeile în roluri și în cariere tehnologice. Și trebuie să ținem seama de nevoile femeilor în acest domeniu. Iată, aceasta se referă chiar și la drepturile femeilor în general. Acum câteva cuvinte referitor la atenția specifică ce trebuie acordată femeilor în societate. Și în acest sens m-aș referi și la câteva aspecte tehnice și m aș referi și la imigranți. Spre exemplu, femeile din comunitatea Roma, femei și tinere femei, știți, că au un nivel de educație mai scăzut, au doar cât, sunt cele care probabil vor abandona școala cât mai repede pentru că nu au suficiente informații în ceea ce privește sexualitatea și asta reprezintă una din principalele motive pentru faptul că sunt însărcinate prea timpuriu și nu sunt suficient de alfabetizate. Dar Dacă ne uităm la ultima frază de pe acest diapozitiv, mi s-a spus din partea directorului agenției noastre pentru uh, educație interetnică sau educație pentru anumite grupuri etnice, mi s-a spus că între 2000 și 2014 au existat câteva schimbări pozitive în Bulgaria în acest sens. Spre exemplu, femeile Roma sunt mai în măsură să aibă diplome de învățământ superior și numărul celor care abandonează școala s-a redus. Am fost surprinsă pentru că s-a menționat faptul că există 350.000 de studenți origine romă, din care 2000, 350.000 de studenți în general în Bulgaria, din care 2000 sunt uh, de origine romă, etnie romă ceea ce reprezintă un pas înainte. Acum câteva cuvinte referitor la imigrație și imigranți. Eu cred că trebuie să avem programe specializate de studiu intens al uh, limbilor străine pentru aceste persoane, pentru femei, pentru tinere. Apoi, venind vorba de profesori, avem nevoie de profesori care să fie devotați, femei și bărbați profesori care să fie formați pe aceste chestiuni de egalitate de gen și care să sublinieze aceste aspecte. Știți cu toții de ce. Pentru că eu am fost surprinsă în momentul în care m-am uitat la lista deputaților din Comisia FAM și am văzut că doar, doar doi bărbați dintr-un total de 35 de deputați. Felicitări! Felicitări! Da, uitați-vă că 50% din uh, bărbați sunt aici, dar nu avem 50% din femei. De aceea pun accentul pe chestiunea profesorilor. Și în final m-aș referi la investiție și investițiile și finanțările pentru învățământ. În țara mea nu e neapărat o situație strălucită. Avem 3,5% din uh, PIB care este cheltuit pentru învățământ ceea ce reprezintă o sumă insuficientă. Iar în concluzie, baza egalității de gen se leagă și de accesul pentru toți la învățământ superior, public, de foarte bună calitate. Și în concluzie aș vrea să citesc ceea ce menționează în planul de acțiune 2016-2020, din perspectiva politicilor egalității de gen. Noi suntem membru. Trebuie să promovăm o educație atentă la chestiunile de gen, atât în intern cât și în extern, tocmai pentru a permite statelor membre să aibă un schimb de bune practici și uh, atât între ele, între state membre, cât și cu țări terțe. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumim foarte mult pentru aceste idei foarte importante și instrumente specifice, experiență specifică și pentru propuneri. Mulțumim! Și acum am să dau cuvântul celei de-a doua oratoare, raportor, tot pentru 10 minute, e vorba de doamna Irene Zeilinger, activist și antrenor, care a publicat, participă uh, la uh, ASBL, la uh, organizație nelucrativă Garans, care a publicat foarte multe texte și broșuri și documente. Um, I'm here to... Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt aici pentru a vă vorbi despre ceva uh, ce se menționa, ce a menționat și antevorbitoarea mea, partea informală a educației. Este vorba de uh, autoapărare feministă. Veți auzi foarte des cuvântul feminist din partea mea, pentru că eu cred că schimbările sociale pe care trebuie să le facem pentru a avea reale schimbări nu sunt posibile fără uh, feminism. Autoapărarea feministă este o tradiție de, 10 ani, de uh, 100 de ani, uh, are ca scop uh, Uh, îmbunătățirea autonomiei fetelor și femeilor, o gândire critică asupra condițiilor socioeconomice, culturale în care trăim, care duc la uh, inegalități și la violență bazată pe gen și, de asemenea, e menit să sprijine solidaritatea între femei. Aplicăm uh, principii care vin din pedagogia feministă și anume, printre alta, uh, coerența între obiective și metodele folosite. De exemplu, dacă vrei să lucrezi la emanciparea femeilor, trebuie să o faci în mod voluntar. Nu poți forța uh, femeile și fetele să vrea să fie independente. Este vorba și de a uh, de a combate uh, inegalități. De asemenea, uh, este vorba de o întreagă societate, nu numai despre un individ. Învățarea nu este numai vorba, nu, este, nu ține numai de capacități intelectuale, este vorba de a te cunoaște pe tine însăți, de a face alegeri uh, în viață. Toate acestea în legătură cu, în strânsă legătură cu mediul în care trăiești. Apoi, ideea parțialității și anume ideea că fiecare femeie e, este expertă a propriei sale vieți și în calitate de profesor avem uh, responsabilitatea să fim de partea lor și uh, să le ajutăm să facă propriile alegeri și să le pună în aplicare, chiar dacă nu suntem întotdeauna de acord cu aceste alegeri. A fi un profesor de autoapărare feministă înseamnă uh, nu numai autoapărare, ci și activism pe alte subiecte ce țin de egalitatea de gen. Și, de asemenea, foarte importantă este demistificarea tuturor sistemelor de opresie. Nu numai opresiunea bazată pe gen, ci și uh, rasism, uh, homofobie, discriminare împotriva vârstnicilor sau pe bază de vârstă și toate celelalte tipuri de discriminare. Este un feminism uh, prezent în toate domeniile. Eu vorbesc din punctul de vedere al unei activist, uh, a unei, din punct de vedere al unei activiste dintr-o, dintr-un mic ONG. Lucrăm pentru populația locală, dar și inter... pentru uh, populația internațională de aici. Încercăm să prevenim violența, deci încercăm să facem totul pentru ca ceea ce ar putea să se întâmple să nu se întâmple. Lucrăm cu o echipă foarte mică și în fiecare zi um, ne luptăm să plătim salariile, să primim uh, granturi, să completăm formularele, rapoartele necesare. Și sunt convinsă că în majoritatea țărilor reprezentate aici există astfel de mici organizații care sunt mici, invizibile, Uh, deloc recunoscute și care se luptă în fiecare zi pentru a-și extinde existența. Ce facem noi? În primul rând cursuri de autoapărare, dar în același timp lucrăm și la uh, spațiul public, uh, senzația de lipsă de securitate. Încercăm să facem ca femeile să se simtă mai sigure în uh, societate și vrem ca ele să, ac- să aibă acces la spațiul public, mass media, uh, Uh, politică și așa mai departe. Cu toate acestea, avem uh, peste 700 de femei și fete care participă la cursurile noastre, dar uh, intrăm în contact cu mai mult de atât, pentru că avem publicații, participăm la conferințe și așa mai departe. Ce este autoapărarea feministă? Mult multă lume când se gândește la, auto, la autoapărare se gândește la arte marțiale, nu e vorba de karate uh, și de alte arte marțiale. Bineînțeles, este vorba și de asta, dar este vorba mai degrabă despre uh, uh, și despre aspectul psihologic, ceea ce îți permite să spui nu, să-ți faci propriile alegeri. Există diferite metode de autoapărare feministă. O definiție asupra cărora tuturor sunt de acord este că autoapărarea feministă este tot ce face uh, ca viața fetelor și femeilor să fie mai sigură. Și, în principiu, există patru componente principale. În primul rând, informație corectă în ceea ce privește violența împotriva femeilor Există atâtea mituri uh, referitor la violența împotriva femeilor, uh, cine o efectuează, cine sunt victimele. Toate acestea nu ne permit să prevenim violența. Este vorba de asemenea de strategii de prevenire. Ce funcționează? Este vorba de asemenea de a cunoaște, a-ți cunoaște drepturile și legea uh, în țara în care trăiești și serviciile care țin la dispoziție în caz că ai nevoie de ele. O, o altă componentă sunt uh, tehnici uh, verbale și non-verbale. Uh, facem simulări pe roluri pentru a putea reacționa în uh, situații de zi cu zi când suntem uh, discriminate, când nu ni se respectă limitele, când oamenii fac lucruri care nu ne plac. Și facem, încercăm să exersăm cum să oprim aceste situații. De cele mai multe ori nu este nevoie să lovești pe cineva va trebui de cele mai multe ori să vorbești și să spui lucrurile corecte pentru a pune capăt acestor situații. De asemenea, este vorba și de tehnici de autoprotecție fizice uh, și acestea pot fi învățate într-o zi sau două. Nu ai nevoie de ani de um, antrenament pentru a le uh, stăpâni. Foarte importantă este și pregătirea psihologică de a uh, um, trece peste obstacolele pe care le-am acumulat uh, prin educație și așa mai departe. Să um, facem ce este nevoie pentru ca noi să fim în siguranță. Autoapărarea uh, feministă nu este o dezvoltare uh, personală. Este vorba de solidaritate și de strategii în rândul femeilor strategii colective și, cum spuneam, solidaritate. Un mesaj simplu în, la cursurile noastre este că dacă vrei să schimbi societatea în care trăiești, nu poți să faci asta singur. Trebuie să te reunești cu alte femei, să faci lucruri împreună pentru ca schimbările sociale să vină. Autoapărarea feministă este vorba și de a-ți cunoaște limitele și de a ști dacă ele sunt respectate sau nu și de a-ți da dreptul să spui nu. Există tehnicile fizice de autoapărare, puteți vedea aici un exemplu, însă este vorba și despre a-ți imagina ce ar însemna o viață în siguranță și cum poate fi ea atinsă. Când vorbim despre prevenția violenței, întotdeauna întrebarea este dacă funcționează și vestea bună este că, da, funcționează. S-au făcut multe cercetări din anii 70 deja care arată că uh, femeile care rezistă la violență au șanse bune să uh, iasă din aceste situații. Dar ce funcționează bine este să, te, să reacționezi rapid, să îți asculți intuiția. Dar uh, de asemenea, mai degrabă, reacția trebuie să fie lipsă de încredere și furie, nu ezitare și intimidare. Și, de asemenea, important este să se folosească mai multe strategii. Cele mai bune uh, strategii sunt uh, strigatul, fugitul și uh, rezistatul la violență. De multe ori se spune că Uh, dacă reziști, vei face lucrurile mai rele. Cercetarea arată că nu, asta este cea mai uh, rea uh, strategie. Dacă reziști verbal, neverbal, fizic, ai cele mai mari șanse să scapi cu cele mai puține daune, să spunem așa. Dincolo de asta, însă, autoapărarea feministă are și uh, alte tipuri de impact. S-au făcut cercetări și Acestea au arătat că femeile și fetele care au participat la astfel de cursuri cred mai degrabă că își pot schimba viața, că își pot controla viața, că pot lua decizii. De asemenea, au comportamente mai participative, dar și mai multă independență se temă mai puțin, au mai puțin aceste comportamente de evitare care limitează mobilitatea și participarea în societate a femeilor. De exemplu, um, comportamente de tipul uh, stau acasă, nu ies singură, merg numai în anumite locuri pentru că acolo este sigur. De asemenea, se îmbunăt- uh, aceste cursuri uh, îmbunătățe- îmbunătățesc imaginea asupra corpului propriu, Uh, reduc uh, stereotipurile de gen și sunt folosite și în tratamentul uh, stresului post-traumatic ca o cauză a violenței împotriva femeilor. Această autoapărare feministă mi se pare că funcționează, e o practică de 20 de ani, uh, dar are nevoie și de sprijin. De ce să nu vorbim despre autoapărare pentru fete în școală? Uh, și de ce să nu facem asta um, în strategiile Uniunii Europene? De ce să nu uh, introducem autoapărarea feministă în planurile de acțiune împotriva, pentru combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor, de exemplu? De asemenea, Trebuie să se apere aceste spații care sunt numai pentru femei. Sunt spații în care femeile și fetele se pot reuni, uh, discuta și dezvolta strategiile care vor duce la schimbări sociale. Pentru a încheia, aș dori să vă imaginați o lume în care fiecare fată, fiecare femeie se cunoaște, își cunoaște limitele um, și își dă dreptul de a apăra limitele pe care și le impune, unde fiecare femeie și fată are dreptul să spună nu și să impună acest uh, nu dacă el nu este respectat. Mulțumim! Mulțumim pentru aceste sugestii, ceva foarte interesante pentru noi. Da, ă, apar și aș, anumitele soft skills, care nu sunt chiar așa de soft, și foarte interesante referirile la ă, capacitatea de a-ți gestiona emoțiile în conflict. Acum, dau cuvântul colegei Liliana Rodriguez pentru 10 minute ea, în câteva săptămâni, va propune un raport pentru emanciparea fetelor prin educație în Uniunea Europeană. Îmi cer scuze, dar trebuie să merg la conferința de presă pe care am organizat-o cu Irace Perez. Deci vă dau uh, cuvântul și vă rog și să continuați să prezidați. Mai avem uh, încă 15 minute în plus cu interpretare. Mulțumesc! Bun. Uh, Mulțumesc. N-am decât 10 minute la dispoziție, așa că voi uh, sări peste multe parte, părți din textul meu. Uh, voi prezenta obiectivele acestui raport și care sunt uh, principalele sale idei. Voi vorbi portugheză, limba mea maternă. Sper că încă mai beneficiați de interpretare, spune vorbitoarea. Aș dori să vă urez bun venit, să urez bun venit colegilor mei de la prezidiu. Nu doresc să vă bombardez cu cifre, pentru că ați auzit destule. Când s-a propus să pregătim acest raport, a devenit clar că atunci când vorbim despre egalitate de gen, um, ne-am dat seama că trebuie să vorbim despre egalitate de, de punct de vedere al emancipării, uh, responsabilității și participării la viața publică și privată. Educația pentru egalitate în școli trebuie să înceapă cât mai devreme așa cum a spus deja mulți, au spus mulți colegi, um, inclusiv în școala primară și preșcolară trebuie să facă acest tip de educație. Și uh, raportul uh, va prezenta următoarele obiective generale. Primul obiectiv este să se, genereze, să se garanteze egalitatea și emanciparea fetelor prin educație. Al doilea obiectiv, punerea aplicare a Convenției de la Istanbul, pentru o educație care să aibă scopul eliminării discriminării de gen și avem cinci obiective specifice. Primul va fi stabilirea unei culturi în școli pentru promovarea egalității de gen, apoi o, o um, uh, evaluare critică a uh, programelor și a manualelor școlare, respectarea dimensiunii de gen în luarea de decizii, uh, promovarea femeilor în posturi de responsabilitate și promovarea independenței economice a femeilor. De ce? După ce este clar de ce am stabilit aceste obiective, trebuie să hotărâm cum le punem în aplicare. Există o serie de linii directoare în acest sens. Consiliul European a cerut promovarea disciplinilor științifice, politehnice și matematice în rândul tinerelor fete. Și E nevoie de campanii de informare pentru a face acest lucru, pentru a le convinge pe tinere să aleagă um, cariere care să nu uh, respecte stereotipurile. Trebuie să formăm uh, dascălii la toate nivelurile, uh, să controlăm, uh, să um, evaluăm materialele școlare, să includem mai mulți bărbați uh, în educația preșcolară și primară, deci învățători și educatori, și să implicăm familiile, să ne asigurăm că familiile au suficiente resurse pentru a permite fetelor lor să meargă la școală. Și mă bucur că am obținut sprijinul um, multor comisii în acest Parlament um, la acest raport. Multe comisii și-au adus contribuția la raport care se bazează pe trei piloni. Întâi, formarea, în al doilea rând, programa și în al treilea rând, materialul didactic. Deci, predarea. Este important să există module privind egalitatea de gen în uh, formarea profesorilor la toate nivelurile, a administratorilor în domeniul învățământului, uh, și trebuie de asemenea educați tinerii, tinerii băieți și fete. Uh, trebuie să formăm părinții în domeniul realității de gen și autoritățile locale și organizațiile locale trebuie să se implice. Cineva a spus mai devreme că nu poate exista o școală neutră. Atunci trebuie să analizăm programa. Mai întâi cea formală. Trebuie să transmitem instrucțiuni statelor membre pentru ca programele să nu ducă la și mai multă inegalitate de gen. E nevoie de mai multe centre de cercetare pentru educație în statele membre și apoi avem programa informală. Aici e nevoie de activități complementare dincolo de programa principală pentru a consolida ideea uh, egalității de gen și încrederea tinerilor de exemplu, prin cursuri de autoapărare, prin mai multă um, educație fizică și dar și prin învățarea modului în care pot uh, să-și sporească uh, competențele sociale și uh, să se diferențieze de, la vechi, de vechile stereotipuri de gen. Apoi, um, în legătură cu programa, s-au făcut multe cercetări, mai ales în Statele Unite. Aici, uh, acestea se bazează pe valorile sociale, pe modul în care interacționăm în societate și modul în care suntem influențați de comportamentul celor din jurul nostru. Trebuie să facem mai multă cercetare în acest domeniu și rezultatele acestei cercetări trebuie să se regăsească la toate nivelurile. Specialiștii Trebuie astfel să facă cercetări uh, în domeniul egalității de gen și să creeze cursuri de formare uh, pentru elevi, studenți și uh, profesori în domeniul egalității de gen. Sperăm că astfel se va atinge un nivel sporit de implicare economică și politică a femeilor. Totul trebuie să înceapă de încă din școli. Trebuie să stimulăm spiritul de leadership, nu doar în rândul băieților, cât și în rândul fetelor. Prin formare profesională, prin formare formală, astfel se, pot elimina încet, se poate elimina încet încet discriminarea de gen. Contribuția noastră majoră va fi uh, obținută și prin implicarea mult mai multor uh, bărbați în uh, educația școlară și preșcolară și primară. Acum uh, trecem la formarea în domeniul tehnologiilor informațiilor. Uh, este important ca eh, copiii, eh, băieți și fete să eh, știe să facă față violenței pe internet și în, în școli și în afara școlii și trebuie să existe un consiliu de învățământ cu participarea diferitelor instituții de învățământ pentru a promova formarea în domeniul tehnologiilor um, și în domeniul informaticii pentru ambele genuri uh, cu eforturi de a lupta împotriva stereotipurilor de gen. Astfel, sperăm că structurile noastre sociale, culturale și economice uh, Um, vor îndepărta obstacolele în calea femeilor în momentul în care uh, vor, acestea doresc să înceapă o carieră profesională. Toate aceste măsuri trebuie să permită, să aibă, trebuie să aibă o um, consecințe pozitive asupra femeilor, dar și a societății în general. toate obiectivele pe care le-am uh, uh, subliniat pot fi realizate doar uh, prin programe concrete realizate de centrele de cercetare de specialiști în paritatea de gen, într-o logică interdisciplinară și transnațională care trebuie finanțată din uh, programul Orizont 2020, promovarea manualelor școlare, uh, școli, materiale digitale și așa mai departe. Deci trebuie să încurajăm folosirea tehnologiilor de către fete în școli și să evaluăm conținuturile legate de discriminare de gen care pot exista în aceste materiale didactice din punct de vedere conceptual, propunem crearea de materiale didactice care să promoveze paritatea de gen în, de către echipe formate de profe, din profesori și elevi, așa cum s-a făcut o, o experiență în uh, Portugalia. De asemenea, copilul trebuie să fie în centrul învățării valorilor democratice și drepturile copiilor trebuie să fie cunoscute, precum și egalitatea dintre aceștia trebuie să fie motor al uh, traiului în societate. Apoi nu va mai fi necesar să pregătim rapoarte pentru, să cerem, pentru ca să cerem uh, respectul egalității și demnității umane în Europa. Uh, propunem crearea Premiului European pentru egalitatea de gen în școli și propunem statelor membre să facă același lucru și la nivel național. Deci să oferă un premiu școlilor care au cel mai bun proiect uh, privind egalitatea de gen. Astfel, Uh, vom putea lupta și împotriva sărăciei, uh, inegalităților sociale și economice. E nevoie însă de investiții și în momente de austeritate uh, este greu să se găsească aceste fonduri. Deci, programele pot fi finanțate din fondul de investiții din Orizont 2020 și alte fonduri comunitare. Mulțumesc! I will open now the debate. Uh... Și acum voi deschide dezbaterea. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și trebuie să vă spun că nu mai avem decât 15 minute la dispoziție. Fiecare vorbitor va avea două minute. I will give the word to MP from are cuvântul domnul sau doamna Quintanilla din Spania. Sí, muchísimas Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați. Aș dori mai întâi să vă felicit, să felicit toți raportorii, toți cei care au participat într-o conferință atât de importantă în Parlamentul European. Este important pentru că vom sărbători Ziua Internațională a Femeii și cred că aici vorbim despre emanciparea femeilor și a fetelor prin educație. Dacă e să ne uităm la țările noastre, state membre ale Uniunii Europene, știm că 54% din femei au o diplomă universitară. În Spania e vorba aproape de un uh, cifră de un procent de 60%. Și ce se întâmplă? De ce femeile nu se află la nivel de luare de decizii? De ce femeile au o activitate mai scăzută în rândul populației active? De ce femeile în continuare sunt cele care se află în șomaj. De ce nu pot participa la luarea deciziilor? Care este eșecul nostru în momentul în care am vrut să introducem egalitatea de gen? Cu atât mai mult cu cât aceste femei au o diplomă universitară și ar trebui să poată să participe la piața muncii, la viața politică și nu, nu pot să facă acest lucru. Astăzi e vorba de Ziua Internațională a Femeilor. Sărbătorim acest lucru. La 40 de ani după prima conferință mondială a femeilor care a avut loc la Mexico. La 20 de ani după cea de-a patra conferință mondială care a avut loc la Beijing. Și de ce am dat greș? De ce nu suntem acum în măsură să facem în așa fel încât femeile să participe la luarea de decizii? Astăzi Națiunile Unite au lansat un apel către toate guvernele din lume în așa fel încât să putem emancipa femeile pentru a emancipa întreaga omenire. Aceasta este dezbaterea pe care noi, ca și femei și bărbați, care facem parte din comisiile pentru egalitatea de gen și pentru femei din parlamentele statelor membre ale Uniunii Europene și cei care participă de asemenea în această comisie și la Parlamentul European, e bine, împreună e bine faptul că putem dezbate documentul final al platformei de acțiune de la Beijing și agenda pentru 2015. Trebuie să ne facem glasul auzit, trebuie să hotărâm, să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru ca vocea Uniunii Europene să fie auzită în mod clar și să ne angajăm să permitem femeilor să fie emancipate și să participe la decizii. Pentru că după documentul care a fost adoptat la Națiunile Unite, bine, e vorba de un document care a fost propus și care a suferit foarte multe presiuni din partea foarte multor țări care nu-și doresc ca femeile să fie emancipate. Și, mai mult decât atât, trebuie să subliniem că și aici, în Uniunea Europeană, există guverne care nu au femei la guvernare și că nu participă femeile la guvernare, atunci e clar că viața politică este afectată. Mulțumesc, doamnă președinte. Eh, darei a palavra agora eh, Eh, Și acum am să dau cuvântul doamnei Cutel din partea Franței. Eh, agora darei então a palavra à senhora deputada Berder. Și acum are cuvântul doamna Berber. Reino Unido. Mulțumesc, doamna președinte, și vreau să mulțumesc și oratorilor pentru aceste prezentări foarte interesante de-a lungul dimineții. Eu întotdeauna sunt surprinsă de faptul că în țările dezvoltate, uh, ceea ce împiedică fetele să meargă la școală e vorba de lipsa de produse sanitare de bază și toalete adecvate și sunt foarte multe persoane care au telefoane mobile, dar nu avem suficiente de suficiente toalete. Deci, aici putem spune că e vorba mai degrabă de standarde Uh, și de așteptări ce cerem din partea acestor fetițe și ceea ce le punem la dispoziție. Și în această dimineață s-a vorbit și despre educația sexuală, care, după cu toții știm, este un element foarte important pentru fete, dar și pentru băieți și pentru bărbați ulterior în viață. Dacă băieții ar uh, avea această informație în modul cel mai potrivit, atunci e clar că ar, acest lucru le-ar permite să aibă atitudine corespunzătoare. Cred că sunt multe ce pot fi făcute în acest domeniu în momentul în care vorbim de sexualitate, de corpuri, de dezvoltarea acestora, de relații și iată că ajung la un alt subiect. Evident, profesorii joacă un rol important în dezvoltarea tinerilor. Băieții, fetițele învață în diferite feluri, în diferite momente. Și asta nu înseamnă că trebuie să fie în școli separate, așa cum se întâmplă în continuare în anumite țări ci mai degrabă trebuie să recunoaștem această situație, existența acestei situații și să găsim o soluție în școli, prin flexibilitate suplimentară în sistemul de învățământ. Eu știu, trebuie să avem o educație care să fie potrivită atât pentru fetițe cât și pentru băieți. În cazul meu, o educație de-a lungul vieții este ceva deosebit de important. Și la un moment dat, uh, Uh, tatăl meu mi-a spus că ar fi mai bine să-mi găsesc un soț decât să merg la școală. Dar știu că există un raport imens, uh, există din ce în ce mai multe femei care învață pe toate căile și care își continuă nivelul de formare. Și în momentul în care există dificultăți, femeile sunt primele care au de suferit. Eu sunt membru acum a Parlamentului European și sper să putem contribui la toate aceste subiecte. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul doamnei Benjamin, deputată din Regatul Unit. Mulțumesc, doamna președinte. Este o onoare să fiu prezentă astăzi și să reprezint uh, Regatul Unit și Parlamentul Regatului Unit. Sunt de asemenea cancelarul Universității din Exeter și sunt prima femeie de culoare care deține un astfel de post în Regatul Unit și vorbind de culoare, mie, sunt cam tristă să văd că suntem doar două persoane de culoare astăzi în sală. Nu trebuie să uităm că diversitatea este o chestiune, ă, acceptarea diversității este o chestiune care poate conduce către egalitate. Țara mea spunea întotdeauna, mama mea mi-a spus întotdeauna, pentru că noi eram trei fete acasă și doi băieți, că educația este o pașaport către viață. Și noi am înțeles această idee, acest concept. Tocmai de aceea am avut cu toții succes și încercăm să facem în așa fel încât lumea aceasta să se schimbe, să utilizăm educația pentru a schimba viața tuturor, să ajungem într-o situație în care, ța, în care, via, în care planeta aceasta este mai bună. Dacă femeile pot participa la acest proces, e clar că uh, va exista în mod automat și această modificare a uh, vieții noastre. Femei cu diferite orizonturi culturale, cu experiențe diferite, pot contribui pentru a transforma această lume fragilă într-o lume mai plină de afecțiune, mai echilibrată, în care fiecare se simte valoros. Așa cum s-a spus în această dimineață, asta vrem să facem, să ajutăm acest proces. Bărbații trebuie să înțeleagă că au și ei un rol de îndeplinit în acest context. Și, evident, putem începe cu Uh, educația sexuală, cu educația referitoare la relațiile dintre femei și bărbați, pentru că e clar că trebuie să introducem aceste chestiuni de egalitate de gen pentru a evita ignoranța și discrepanțele și violența sexuală. Și sunt îngrijorată pentru că mulți copii în momentul de față sunt expuși unei pornografii online și no, uh, care prezintă femeile în așa fel încât uh, uh, chestiunile de gen sunt pur și simplu eludate. Eu cred că putem ajunge la o situație în care tinerii, tinerele pot să-și modifice modul de gândire. Putem învăța pe acești copii prin filozofie, prin concepte și considerații filozofice să câștige încredere în ei și să aibă curajul de a apăsa pe butonul reorganizare, în așa fel încât să ne modificăm întreaga lume. Mulțumim foarte mult și v-aș ruga să respectați cele două minute fără de care vom rămâne fără servicii de interpretare. Și acum din partea Irlandei, doamna Medi Moran. Mulțumesc, foarte mult. Aș vrea să salut această posibilitate de a lua cuvântul astăzi în această conferință absolut extraordinară și mă bucur să văd cât de multe femei sunt în această conferință. Multe din cele ce vreau eu să le spun au fost deja exprimate, dar cred că trebuie să subliniem încă o dată toate aceste chestiuni. Nu le, le putem sublinia în, cu tărie. Sistemul de învățământ plasează, trebuie să placeze pe un picior de egalitate fetițele și băieții, dar în multe țări există în continuare probleme în care fetele și fe tinerele femei și femeile sunt subreprezentate și domenii în care băieții, bărbații sunt uh, suprareprezentanți și trebuie să avem un învățământ poate mai uh, axat pe chestiuni de egalitate de gen în rândul studenților cei care poate în momentul de față nu au suficientă încredere în ei și care nu sunt poate suficient de bine reprezentanți și nu-și înțeleg, nu înțeleg foarte bine drepturile. E vorba de un domeniu în care, așa cum spuneau și alți colegi, un domeniu în care trebuie să îmbunătățim situația, ținând seama și de uh, aptitudine pentru știință, matematică, tehnologie și așa mai departe. Educația pot să vă spun că e un subiect pe care îl cunosc, pentru că am crescut cinci copii și cred că trebuie să acordăm femeilor posibilitatea să își uh, dezvolte toate posibilitățile de formare. Uh, cum spunea cineva, eu acum trei ani de zile am avut deja ocazia să... Uh, n-aș fi crezut acum trei ani de zile că voi avea într-o bună zi ocazia să vorbesc în Parlamentul European pe aceste subiecte. Deci cred că, într-adevăr, trebuie să putem oferi aceste posibilități tuturor. Egalitatea de gen s-a îmbunătățit în ultima vreme, mai ales în țările foarte dezvoltate, dar există în continuare bariere care uh, continuă să existe. Uh, Uh, mai ales pentru femeile care au uh, dat naștere unor copii și care vor să se întoarcă la un loc de muncă. Pentru că lipsa de uh, locuri suficiente în sistemul de îngrijire pentru copii mici reprezintă o barieră pentru aceste femei. Și cred că trebuie să subliniem încă o dată uh, cât de bine ar fi pentru încrederea în sine, pentru femei în general, în materie de egalitate de gen, dacă aceasta ar fi introdusă în legislație. În momentul de față, egalitatea de gen și o legislație adecvată pe acest subiect va aduce la o îmbunătățire per total a situației. Mulțumesc. Acum ne-au mai rămas doar câteva minute la dispoziție. Mai întâi, doamna Ana Malusic din Serbia. Nu știu dacă am pronunțat bine. Poștovane dame și gospodo, sistemul obrazovanja și vaspitanja în Republici Srbiji zasniva se na... Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Sistemul de educație din Serbia se bazează pe calitatea educației, respectul pentru drepturile copilului și a elevilor. Educația trebuie să răspundă la diferite nevoi ale uh, copiilor. De asemenea, încercăm să oferim acces la toate nivelurile de educație pentru copii, dar și pentru adulți. Unul dintre obiectivele principale este, vorba, este Uh, ale educației este și respectarea diferențelor culturale, etnice um, și așa mai departe. De asemenea, legea privind manualele prevede măsuri antidiscriminare, inclusiv uh, discriminare bazată pe gen. De asemenea, am adăugat o serie de, mă, de măsuri de punere în aplicare în acest sens. S-au uh, obținut așadar schimbări din, în uh, sistemul educațional. S-au schimbat prevederi referitoare la drepturile femeilor și la egalitatea de gen. De asemenea, considerăm că educația este uh, fundamentul pentru reușita tuturor indivizilor în societate, mai ales a femeilor. Femeile joacă un rol important la nivel social, economic, dar nu numai, și vor contribui la poziționarea Serbiei în lumea mondială, mai ales în lumea modernă, mă scuzați, mai ales în ceea ce privește Uniunea Europeană. De asemenea, s-au stabilit obiective pe termen lung. Îmbunătățirea calității procesului de integrare, acce- creșterea accesului tuturor um, straturilor sociale la educație, apoi formarea de-a lungul vieții. De asemenea, încercăm să răspundem la nevoile directe ale uh, societății, ale oamenilor. Încercăm să creștem, de asemenea, resursele alocate până în 2020. Thank you so much. Uh, I will finish Doamna președinte, mulțumesc. Vom încheia acum uh, această ședință. Vă mulțumesc tuturor. Vă invit la un uh, cocktail la mezanin la etajul 2.